So, können wir anfangen? Ja. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Bună dimineața, domnilor și domnilor. Haideți să încheiem uh, discuțiile între Kosovo și Serbia. Declar ședința deschisă. Există observații. Sunt alte observații sau ceva de adăugat? Se pare că nu. Comunicări nu am de făcut. Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi, raportul despre Serbia. Domnule raportor, mai aveți ceva de spus? Sau luăm uh, decizia? Supunem, începem votul. Amendamentul de compromis 2. Cine e pentru? Potrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33. Cine e pentru? Potrivă, abțineri, se respinge. 34 pentru se adoptă, 35 pentru, potrivă, abțineri se respinge. Compromisul 3 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 42 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 58 pentru, potrivă, abțineri se respinge. Compromisul 6 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 65 pentru, potrivă abțineri se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 74, partea a doua. Cine e pentru, Potrivă. Abțineri. Verificăm electronic. Șaptezeci și patru, partea a doua. Încheiat votarea. Cred că trebuie votat din nou. o problemă cu instalația. 74. Vot electronic. Reluăm. Am deschis votarea. Douăzeci pentru, 29 împotriva. 71. Cine e pentru? potriva, Abțineri se adoptă. Compromisul 8. Pentru. potriva, Abțineri se adoptă. 86. Pentru. potriva, Abțineri se adoptă. 87. <clears throat> pentru. potriva, Abțineri 89 pentru, potrivă, abținere se adoptă. Nouăzeci pentru, potrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 9 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 101 pentru <clears throat> Potrivă abțineri respins. Compromisul 10 pentru potrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 113 pentru potrivă abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru abțineri <sighs> se adoptă. 132 pentru potrivă verificăm. Die Abstimmung ist geschlossen. Încheiat votul. Respins cu 26 împotriva, 25 pentru, 4 obțineri, 133 pentru, potriva, abțineri se respinge, 134 pentru, potriva, abțineri se respinge, Astfel și 137, 136 pentru, potriva, țineri se respinge. Compromisul 12 pentru împotriva abținere se adoptă. Compromisul 13 pentru împotriva abținere se adoptă. Compromisul 14 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 178 181 de fapt pentru, potriva, abțineri. Pare să fie adoptat, dar haideți să mai verificăm electronic. S-a încheiat votul. 32 pentru, 24 împotriva, adoptat. Trecem la compromisul 15 pentru potriva abțineri se adoptă. 187 pentru potriva abțineri se adoptă. 188 pentru potriva abțineri se respinge. 189 pentru potriva abțineri verificăm. S-a încheiat votul. 32 la 24 se adoptă. 190 pentru, potrivă, abțineri se adoptă. 5 pentru, potrivă, abțineri se respinge. 6 pentru, potrivă, abțineri respins. Compromisul 1 pentru, potrivă, se adoptă. Amendamentul 11 pentru împotriva abțineri se adoptă, 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. Unu pentru împotriva abțineri se respinge, 2 pentru împotriva abțineri se adoptă, 3 pentru împotriva abțineri se adoptă, 4 s-a rezolvat. Pentru această capodoperă, cine e pentru? Am încheiat votarea. 50 pentru, 2 împotrivă, 4 abținere adoptat. Felicitări, domnule raportor. Trecem la raportul Kosovo, ocazie cu care salut membrii ai Comisiei pentru Integrare Europeană din adunarea națională din Kosovo, condusă de președintele Tolta Shatiga. Sie haben hier Gespräche mit der Vertreter. Invitații noștri vor avea întâlniri cu diferiți reprezentanți ai instituțiilor europene și mă bucur că acum sunt uh, alături de noi și au ocazia de a asista la votul raportului doamnei Lunacek. Trecem la vot. Doamna Lunacek, aveți vreo observație? Nu. Trecem la compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 42 pentru, împotrivă, se adoptă, 43 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 40, 54 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Avem acum la amendamentul 75, spune președintele, 79 de fapt. Mai trebuie să votăm partea a doua de la 79 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm. S-a închis votul. 20 la 34. Se respinge. Compromisul 4. Ba nu, mai avem și 72. Poș. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Vă rog să participați cât mai vioi la vot, pentru că nu e ușor dacă nu ridicați mâna. Trecem la 89, partea 1, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. S-a închis votul. Se adoptă cu 34 de voturi la 20. Și cred că trecem acum la 94. Cine este pentru 94? Pentru împotriva abțineri se uh, adoptă. Compromisul 5 pentru împotrivă se adoptă. Compromisul 6 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Verificăm. 116, 116 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 118 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 120 pentru, Ce ziceți de cec? Check have never made. Un... Nu am făcut verificarea aceea. 120 pentru, împotriva abțineri se respinge, 119 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 128 pentru, împotriva abțineri se respinge, 129 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 130 pentru, împotrivă, încă o dată, 130 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 131 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 132 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Se adoptă, spune președintele. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 167 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 11 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 172 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 13 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 14. Doamna Lunacek. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să le spun colegilor că la compromisul 14 avem o uh, uh, eroare, sunt două paragrafe care se repetă, deci vrem să eliminăm această uh, repetare a alineatelor. Is that okay? Sunteți de acord? Sunt obiecții? Nu? Atunci votăm textul astfel modificat de doamna Lunacek pentru Împotrivă. Abțineri se adoptă. Zu 122. 122, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Abstimmung geschlossen. S-a închis votul. 21 21 la 32 se respinge. 121 pentru, împotriva abțineri se respinge. 123 pentru, împotriva abțineri se respinge. 196 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 198 pentru, împotrivă abțineri se respinge. 199 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 213-214 pentru, împotriva abțineri se respinge. 215 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 216 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotriva abțineri Uh, dar de fapt trebuie să votăm 17 pentru, împotriva abțineri se adoptă, compromisul 18 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Trecem la amendamentul 231 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 232 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 28 pentru împotrivă. Ce am spus? Uh, voiam să spun 20, spune președintele. Pentru împotrivă abțineri se respinge, 21 pentru împotrivă abțineri se respinge, 22 pentru împotrivă abțineri se respinge, 23-24 pentru împotrivă abțineri se respinge, 25 pentru împotrivă, abțineri, se respinge, 26 pentru, împotrivă, 26 pentru, încă o dată, pentru, împotrivă. Liberalii au votat acum de două ori, și pentru și împotrivă. Deci verificăm electronic.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 27 pentru, împotriva abțineri se respinge, 28 pentru, împotriva abțineri se respinge, 29 pentru, împotriva abțineri se respinge, 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 31 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 32 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 2 pentru,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 Wahrscheinlich berechtigter Scheck. Probabil că e corect să verificăm, deci deschidem votul. Meine natürliche Sympathie für Herrn eu am o simpatie naturală față de domnul Milan Mon și de aceea am crezut că se adoptă. Deci s-a închis votul acum. No, 16 la 38. Se respinge. Trecem acum la votul final. Vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă cu 37 de voturi la 12 și cu 9 abțineri. Felicitări raportoarei. Cred că este un semn bun un... faptul că am adoptat ambele rapoarte în aceeași reuniune, pentru că este un semnal pentru ambele state prin care arătăm că noi considerăm necesară evoluția pozitivă între cele două state. Doamna cer dacă doriți să mai luați cuvântul... Exact, aș dori și eu să le mulțumesc raportorilor din umbră și tuturor celor care au votat pentru, pentru un raport bun și cred că este cu adevărat important pentru Kosovo și aș dori să îl felicit și pe colegul nostru pentru raportul privind Serbia, pe domnul McAllister, pentru că ambele rapoarte au o evoluție similară și aș vrea să repet ce a spus domnul Brock la începutul votului. Mă bucură faptul că avem membri din toate partidele, din Parlamentul Kosovar, de la mm, Comisia de Integrare Europeană și că au șansa să se întâlnească cu reprezentanții ai diferitelor grupuri, pentru că e o șansă să se înțeleagă că se poate purta un dialog și că se pot face compromisuri, chiar dacă nu suntem de acord în legătură cu tot. Mulțumesc! Trecem acum la punctul 5 de pe ordinea de zi. Este vorba de raportul referitor la implementarea și analiza strategiei UE Asia Centrală. E bine că avem așa ceva, așa cum scrie aici. Raportor este domnul Meserici și vreau să vă rog să luați cuvântul. Termenul de depunere a amendamentelor, 17 noiembrie 2015. Deci, ca să putem să fim eficienți, îl rog pe raportor să ia cuvântul. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, în primul rând vreau să mulțumesc tuturor celor care au lucrat la pregătirea acestui proiect de raport. Așteptați un pic, vă rog, și aș ruga colegii care doresc să părăsească sala să o facă acum. Domnule Lambsdorff, vă rog uh, să se ia după dumneavoastră restul colegilor și conduceți-i afară, vă rog, ca să continuăm discuțiile aici. No, Thank you, Chair. Um, I appreciate Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc celor prezenți aici și vreau să mulțumesc tuturor celor care au lucrat foarte mult la proiectul de document pe care îl avem acum în față. În primul rând, colegii noștri de la secretariat și cei uh, de la grupurile politice Vreau să le mulțumesc și, de asemenea, raportorilor din umbră, pentru că am avut întâlniri uh, foarte utile, iar amendamentele de compromis pe care uh, vi le prezint, cred că transformă acest text într-unul foarte echilibrat, însă, în același timp, nu va fi un text care să renunțe la coerență pentru a da dovadă de echilibru. Deci este un document coerent și echilibrat în același timp. Aș vrea să fac două comentarii care uh, consider că sunt de extremă importanță. În primul rând, deși proiectul original de raport acorda o atenție deosebită uh, situației drepturilor omului, dacă veți vedea în textul final, acesta se referă la toate aspectele din uh, raportul Comisiei în ceea ce privește strategia pentru relațiile UE-Asia Centrală. Vreau să mulțumesc de asemenea colegilor care m-au ajutat să fac amendamente de compromis uh, care să facă ca um, echilibrul între chestiunile de securitate uh, și cele strategice în regiune să fie uh, până la urmă cel prioritar și ambele aspecte sunt incluse în aceste amendamente de compromis și de aceea vreau să mulțumesc raportorilor din umbră pentru că au dat devadă de flexibilitate, de responsabilitate și profesionalism pentru a ajunge aici. Al doilea comentariu pe care aș dori să-l fac. Mi-aș dori să subliniez aici, deși poate nu este atât de necesar, dar la plenară va fi important să facem um, această subliniere, dacă vom ajunge acolo, că politica noastră externă și strategiile pentru diverse regiuni nu reprezintă un amestec de uh, diverse elemente, printre care uh, statul de drept, drepturile omului și așa mai departe sunt doar o parte, ci că acest capitol ar trebui să fie esențial pentru toate strategiile politice pe care le propunem. Am avut ocazia să mă întâlnesc uh, cu reprezentanții mai multor guverne în diverse contexte și mi-a fost destul de greu să le explic de fiecare dată de ce insistăm atât de mult asupra respectării protocolului pentru uh, drepturile uh, copilului uh, față de unele națiuni care nu doresc uh, să audă despre asta. Dar despre asta este vorba. Asta înseamnă să impunem aceste elemente peste tot. Și ne bucurăm de faptul că în anumite amendamente se, atrege, se atrage atenția asupra uh, faptului că coerența ne cere să acordăm importanță și um, elementelor de stat de drept, drepturile omului și ale copilului. Acestea sunt principalele comentarii și probabil că și raportorii din umbră vor dori să intervină un pic. Vă mulțumesc uh, încă o dată pentru tot ajutorul. Domnul Cucan. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, aș dori să îl felicit pe raportor pentru că am ajuns la un text de compromis foarte bun împreună. Multe amendamente au ținut cont de toate sensibilitățile diverselor grupuri politice și uh, mulțumesc și pentru că s-au inclus multe dintre amendamentele mele. Deci, uh, felicitările mele sunt cu adevărat uh, sincere, nu doar de politețe. Cred că este important uh, să vedem ce se întâmplă în regiunea vecinilor vecinilor noștri într-un mod constructiv pe viitor pentru viitorul relațiilor între UE și Asia Centrală. Este foarte important conținutul, dar nu numai acesta, este important și tonul acestui raport. Există o abordare diferențiată în funcție de țară, care este necesară, dar Uh, statele membre și Serviciul de Acțiune Externe în Asia Centrală trebuie să fie mai coerent, mai coordonat și vizibil în același timp. În acest raport am prezentat o serie de amendamente în care subliniez progresele, deși limitate, pe care le-am reușit în fiecare țară. Cred, de asemenea, că aceste țări din regiune trebuie încurajate pentru a ajunge la un nivel de cooperare și dezvoltare regională. Acum aș face și câteva comentarii mai specifice. Se vorbește aici și despre cooperarea economică și cred că aceasta este importantă pentru a vorbi despre guvernanță, stat de drept, măsuri anticorupție și pentru aceasta am prezentat amendamentele 42 și 207. Deși sunt de acord că statele membre ar trebui să respecte uh, poziția comună a UE din 2008 în ceea ce privește exportul de arme, cred în același timp că n-ar trebui să învinovățim în mod colectiv toate statele membre și toate firmele europene pentru că ar fi alimentat conflictele din regiune. Și aici am prezentat amendamentul 30, 109, compromisul 25, amendamentul 308, și cred că nu putem uh, folosi uh, termeni absoluți aici. Am o problemă și pentru că Afganistanul a fost inclus într-un aliniat și cred că ar trebui să fie eliminat de acolo, pentru că acel aliniat se referea la probleme de securitate în Asia Centrală. E vorba de aliniatul 28 și aș sugera să uh, îl menținem doar acolo. Acestea au fost uh, comentariile mele. Domnule președinte, mulțumesc încă o dată raportorului pentru tot ceea ce a făcut și pentru cooperarea bună pe care a avut-o cu raportorii din umbră. Mulțumesc, domnul Lopez Aguilar. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor din umbră, Aș vrea și eu, în primul rând, să mulțumesc uh, pentru eforturile făcute de uh, colegul nostru, domnul Mezerici, pentru redactarea acestui raport. Același lucru pentru restul colegilor și pentru uh, toată echipa care a lucrat la acest dosar, la amendamente, încercând să ajungem la amendamentele de compromis de acum. Țările din Asia Centrală în ultimii ani au devenit din ce în ce mai importante pe scena internațională. Este o regiune orientată spre export, producători de energie și zonă de tranzit pentru diverse bunuri între Europa și Asia Centrală, Rusia și Asia de Sud. Este deci o regiune extrem de importantă pentru Uniunea Europeană uh, din punct de vedere strategic și economic în același timp, dar am încercat să prezentăm amendamente pentru a sublinia importanța unor priorități. În primul rând, recunoaștem progresele care s-au făcut, dar arătăm pe de altă parte că există un angajament uh, care trebuie respectat față de drepturile omului, față de promovarea democrației, și uh, transformarea regimurilor, care în mare majoritate sunt prezidențiale, în zonă, respectarea minorităților, libertate de religie, îmbunătățirea uh, nivelului de participare a societății civile și rezolvarea uh, problemei corupției, care reprezintă o adevărată deficiență la nivel statal. Pe lângă toate aceste elemente, e clar că țările din regiune ar trebui să își iau un angajament clar față de ceea ce reprezintă niște linii roșii pentru Uniunea Europeană. Și în calitate de membru al Comisiei Libe aș reaminti aici că este important să învățăm din experiența trecutului, din uh, experiența atentatelor teroriste, uh, săvârșite de ISIS, de pe urma răspândirii jihadismului în lumea întreagă. Deci controlul traficului cu arme, lupta împotriva ISIS și altor grupuri teroriste, problema marginalizării cetățenilor anumitor categorii de populație în special, care reprezintă o sursă pentru jihadiști, toate acestea ar trebui să fie obiective de promovat prin întărirea dialogului cu aceste țări, prin această strategie UE Asia Centrală. Ar trebui în special să întărim voința de cooperare între aceste țări pentru a putea lupta în comun împotriva amenințării reprezentate de terorism. Aș vrea de aceea în încheiere să mulțumesc uh, încă o dată colegilor și uh, să spun că sunt deschis pentru a ajunge la un acord cu toate grupurile politice pentru ca raportul să fie susținut de toată lumea. Mulțumesc! Just to check, Chair, uh, we, we are dealing with the EU general budget. Uh... Domnul Can, e vorba de avizul pentru 2014. Vreau să vă întreb dacă suntem la descărcarea de gestiune. Nu, acesta este următorul punct. Yet. <laughs> Thank. Rapporteur. Domnule raportor, da, mulțumesc. Uh, vreau să mulțumesc pentru că amendamentele prezentate au fost constructive și utile și tocmai de aceea am putut să le includ pe multe dintre ele. Vă mulțumesc pentru comentarii, în special vreau să mulțumesc domnului Cucan și să spun că sunt de acord cu cererile pe care le-a făcut uh, în acele două comentarii specifice. Nu știu neapărat dacă problema traficului cu arme înseamnă că învinovățim pe toată lumea, dar oricum uh, e o temă pe care o putem dezbate. Legat de Afganistan, aș avea o propunere de redactare pe care să o discutăm împreună, dar înțeleg foarte bine comentariul pe care l-ați făcut și cred că aveți dreptate. Deci mulțumesc încă o dată pentru contribuția dumneavoastră și aștept să văd uh, cum se vor desfășura voturile. Mulțumesc! Mulțumesc! Pe 23 februarie avem uh, votul și după aceea vom ajunge probabil la plenară în luna aprilie. Și acum trecem la descărcarea de gestiune pe anul 2014, bugetul general al UE. Raportorul tocmai s-a dus uh, să vadă cum se organizează totul pentru Bratislava, dar domnul Cucan cred că îl înlocuiește. Patriotic duty to replace. We look into our responsibilities. We are not party people. Thank you, Mr. Chairman. I will read the uh, remarks by the rapporteur, Mr. Preda. Mulțumesc. Și dori să spun <clears throat> la acest proiect de aviz privire la descărcare, la secțiunea 3, la activitățile executive, au fost propuse 50 de amendamente. 3 le-am propus eu, 2 se referă la misiunile CSDP, inclusiv de cele de formare și consiliere, pentru că consilierea sunt uh, misiuni complexe și asta le face dificil să funcționeze. Aceste misiuni de tip CSDP au nevoie de mai multă flexibilitate și de suficiente resurse la dispoziție. Răspunsuri coerente sunt necesare la fața locului și cred că ar trebui să avem mijloacele pentru a le și uh, oferi. Doream să salut două rapoarte specializate, cele ale Curții de Conturi din 2015. Unul se referă la EUPOL, Afganistan, și celălalt la susținerea în combaterea torturii. Cred că este esențial pentru ca Comisia să implementeze toate aceste recomandări din raport. În ceea ce privește celelalte amendamente, sunt într totul de acord cu amendamentul 5, care vorbește de controlul extra ex ante, care trebuie implementat mai bine, astfel încât să poată fi prevenite o serie de erori. Sunt de acord că trebuie să facem mai multe pentru a evita întârzierile și pierderile, inclusiv o procedură tip fast track, așa cum se și cere în amendamentul 9. să nu cred că acest aviz cu privire la descărcare ar trebui să trateze cazuri uh, de țară. Și pentru Asta și ținând cont de respectarea drepturilor omului în diferite părți ale lumii. Cred că avem suficiente instrumente la dispoziție care ne permit să tratăm problemele de uh, încălcarea drepturilor omului și că acest aviz ar trebui să se concentreze pe gestionarea bugetelor din către comisie. Așadar, în concluzie, aș dori să spun că, dat fiind numărul limitat de amendamente, nu e nevoie ca raportorii din umbră să se întâlnească. Voi lua legătura cu diferiții raportori în următoarele săptămâni pentru a le discuta amendamentele și pentru a asigura un consens larg pe acest aviz. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. În numele Valcec doresc să mulțumesc raportorului pentru acest raport. <clears throat> Membrii SND doresc să susțină că cele mai importante uh, erori sunt cheltuielile neeligibile. Și e important ca acestea să fie îmbunătățite pentru un control ex ante și cerem comisiei să modifice regulile financiare pentru a evita întârzierile în plăți, inclusiv proceduri fast track care există pentru asistență umanitară în acest moment. Mulțumesc! Doamna Patricia Lomhart este prezentă. <clears throat> Bună dimineața și mulțumesc pentru interesul la FET în această descărcare bugetară. Luăm notă de concluziile pozitive pe care curtea le-a semnalat cu privire la această descărcare și luăm toate măsurile posibile pentru a informa colegii despre problemele constatate, în special aceste sume personale. Am notă și de proiectul de aviz S-au men menționat o serie de dezechilibre în uh, rândul angajaților. Doamna înalt reprezentant a discutat cu Parlamentul cu privire la restructurare și la această revizuire. Asta într-o serie întreagă de domenii. S-a vorbit și de un streamlining al managementului superior. Știu că Parlamentul menționase acest lucru ca o îngrijorare. <clears throat> Avem nevoie de o abordare echilibrată din punct de vedere al genului și al uh, poziției geografice. Și la următoarea rotare vor fi posibilități de a face încă un pas în acest sens vor fi făcute numiri pe merit. Și încă un punct final pe partea administrativă pentru șefii de delegație și acest subiect a fost discutat. Trebuie să spunem că Serviciul de Acțiune Externă face un exercițiu important de simplificare a funcționării administrative a delegațiilor. Începe cu o etapă pilot pune la oaltă resurse cu mai multe delegații la nivel uh, regional, așa cum de fapt unele state membre au și făcut deja și ne gândim să vedem și cum putem oferi servicii mai bune delegațiilor. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Liot Marie. Mulțumesc, domnule președinte. În legătură cu descărcarea pe anul, nu pe anul acesta, ci pe anul viitor, cred că este nevoie să introducem coerență între deciziile luate la diferite niveluri. În special, ceea ce mi se pare foarte important este ca în alta reprezentantă să ne prezintem fiecare an un tabel comparativ, comparativ atât uh, incluzând deciziile care s-au luat pentru a asista diferite state, uh, data la care sunt puse în aplicare efectiv aceste decizie, adică data când se fac plățile, și în al treilea rând, cu titlu reciproc, măsurile eventuale pe care le au acele state, mai ales în ceea ce privește controlul migrației, pentru că avem o problemă majoră astăzi, problema refugiaților, dar și a migranților, și la diferitele noastre reuniuni am spus că în paralel cu asistența pe care o acordăm anumitor state în curs de dezvoltare, trebuie ca acele state să ne ajute să controlăm migrația. Deci acțiunile care se întreprind în statele de pornire sunt mai simple decât cele pe care le putem face noi la sosire. Așadar, aș dori ca de acum înainte aceste informații să figureze în rapoartele pe care le face în alta reprezentantă în fiecare an. Herzlichen Dank, Herr Kukan. Mulțumesc. Domnule Cucan, transmiteți asta domnului Preda să ne gândim cu situația politică actuală, să facem legătura între astfel de programe și limitarea activă a migranților. Da, s-a dat o perspectivă acestor oameni acolo, dar e important și ce face guvernul și cu disponibilitatea de a reprimi migranții care nu au dreptul să rămână. <clears throat> Cred că e un punct important căruia ar trebui să-i acordăm o greutate mai mare. Și poate că pe baza acestei discuții s-ar putea introduce un amendament înainte sau propunere de compromis înainte de voturile pe 16 februarie și să discutăm în grup ca să avem în vedere acest aspect la vot pe 16 februarie. Și apoi problema vitezei cu care se desfășoară aceste programe. Pentru că unul din lucrurile principale pe care le menționăm este că durează prea mult până un astfel de program se pune în mișcare. Și nu e doar la programele în uh, relațiile externe, ci și în politica regională. Efortul birocratic e prea mare și tocmai în relațiile externe, dacă banii vin abia la un an după sau doi ani după, își pierd efectul inițial. E esențial ca în aceste programe să ne putem mișca repede pentru a avea și un efect și politic și real. Știu că e greu să spui asta celor care controlează bugetul, dar cred că e o perspectivă foarte importantă pentru ca eficacitatea programelor să rămână garantată. Poate ne-am am mai putea analiza acest aspect. Și aș mai avea observație de făcut. Constatăm că astfel de rapoarte ale curții de conturi vin și cu rezultate mixte la, la uh, achizițiile publice, niciodată nu va fi o situație perfectă, întotdeauna vor exista erori și probleme, dar acest uh, fond de solidaritate a dus la o îmbunătățire a situației, mai puțin la titlul 4, acolo însă mai e mult loc de îmbunătățire. Însă trebuie să și tratăm corect situația. Știu că unele lucruri care s-au spus ca urmare a unor uh, analize ale unui singur membru nu corespund realităților. În special în Regatul Unit și în Germania au ajuns, uh, au ajuns mesaje care au dăunat foarte mult Uniunii Europene. Și acolo, dacă se spune, de exemplu, că programele au înregistrat un eșec total pentru că banii nu ar fi fost absorbiți într totul în Siria. Eu cred că poate a fost o decizie înțeleaptă a delegației să nu cheltuie toți banii acolo, pentru că în zona de război e dificil să desfășoare astfel de proiecte. Și s-au tras concluzii doar din cifre, fără a cunoaște situația la fața locului. Și s-a spus că nu s-au atins obiectivele acolo mi se pare foarte incorrect. Câteodată îți stabilești obiective, dar lucrurile se dezvoltă în țările respective și obiectivele nu mai pot fi atinse și atunci mi se pare mai bine un șef de delegație să spună nu continuăm aceste proiecte. Pentru că situația s-a schimbat și obiectivele nu mai pot fi atinse. Și nu o facem doar ca să se, să se potrivească cifrele. Acesta ar fi concluzia mea că delegația a făcut foarte bine că n-a cheltuit acei bani. Măsuri de reconstrucție în zone de război încă în timpul războiului. Și de aceea doresc să spun și aici că proiectele acestea în țări pe care nu, nu putem controla evoluția în acele țări. Deci trebuie ținut cont și de situația din țara respectivă. Și dacă se spune că facem programe doar în țările unde nu există probleme, atunci din nou greșim. Unele programe vor aduce întotdeauna nesiguranță cu sine. Trebuie să ținem cont de acestea. Dar alternativa nu poate fi să nu facem nimic în țările respective. E pur și simplu nevoie de o altă metodă de evaluare decât în alte domenii. De aceea mi se pare util ca și controlul bugetar să aibă de a face cu evaluarea situației, a condițiilor, a utilității și a riscurilor care apar mereu în astfel de țări. Se spune în politica de dezvoltare că e nevoie de, de o siguranță de 90%. Păi atunci putem să ne oprim aici, pentru că nu există niciodată 90% siguranță în politica de dezvoltare. Trebuie să fim sinceri, și să spunem că da, trebuie controlat, nu lăsăm pe fiecare să facă ce vrea, dar controlul trebuie să fie corect pentru a nu periclita acțiunile externe ale Uniunii Europene. Mulțumesc! Constat că nimeni nu s-a opus celor spuse de mine aici. Trecem la debriefing acum călătoria în Tunisia. Domnul Cucan, da, scuze. Mai e un punct pe ordinea de zi. A doua descărcare. Serviciul de acțiune externă. Nu ar trebui să-l tratăm acum. Domnule președinte, 18 amendamente pentru 2014. Service. I tabled one of those amendments. Eu am depus unul din aceste amendamente pentru că mi s-a părut important să atragem atenția asupra deficiențelor persistente în gestiunea alocațiilor de familie și am cerut SAE să ia măsurile necesare pentru a ameliora această deficiență. În ceea ce privește alte amendamente depuse, aș dori să menționez că sunt perfect de acord cu amendamentul 11. Dacă regulamentul financiar va fi modificat ca să se faciliteze munca șefilor delegațiilor Uniunii Europene, este necesar să se păstreze standardele ridicate de gestiune financiară de calitate. Este foarte important să adoptăm uh, orientări privind uh, avertizorii de conștiință, așa cum se cere la amendamentul 17. Ca și la proiectul de aviz privind descărcarea pentru Comisia Europeană, nu cred că este necesară o reuniune a raportorilor din umbră, dar uh, voi încerca să discut totuși informal cu acești colegi chestiunile importante. Și înainte de a încheia, aș vrea să discutăm despre numărul excesiv de mare de posturi uh, cu grad mare din SAE. Înțeleg că sunt foarte mulți așa numiți consilieri speciali sau consilieri principali angajați la ora actuală la SAE pe astfel de posturi. Am putea să aflăm de la SAE câți sunt la număr și ce uh, obligații au? Mulțumesc! Ja, ich möchte mich... Oh. Doamna Lösing, da, eu aș dori să mă refer la ambele puncte bugetare de pe ordinea de zi, foarte pe scurt, dacă îmi permiteți. Și, deci, mă refer la ambele puncte la oaltă. Ca și în anii trecuți, grupul meu consideră că principala problemă a bugetului este dotarea politică a bugetului european și transparența crescândă, în plus lipsa posibilităților de control este o problemă. Uniunea Europeană uh, susține tot mai mult militarizarea externă, înarmarea, uh, interesele strategice UE și așa mai departe în politica externă acestea sunt, se finanțează în detrimentul combaterii sărăciei și uh, ar fi mai util să fie combătute cauzele migrației, care ar fi foarte ușor de rezolvat. Se uh, neglijează cooperarea pentru dezvoltare și asistența pentru dezvoltare. Considerăm că este necesară o modificare a acestei situații și susținem ideea de uh, uh, ala, legată de uh, ratele de eroare. În ceea ce privește atacurile teroriste, considerăm că acestea au consecințe politice și bugetare și grupul nostru nu este de acord cu măsurile care s-au luat ne gândim uh, să susținem amendamentele domnului Castaldo și ale domnului Corao referitoare la Turcia. Mulțumesc. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Mai e ceva? I give him the floor now. Mr. Cooker. Îi dau acum cuvântul, domnul Cucan. Thank you very much. Mulțumesc. Mulțumesc celor care au intervenit. Poate că ar fi bine dacă reprezentanții SEAE ar putea comenta uh, în legătură cu întrebările menționate de mine în introducere. Altcineva? Not the case. I close the case. Nu e cazul? You want to say something? Voiați să spuneți ceva? Da, domnule președinte. În, din partea domnului Balceta vreau să îi mulțumesc raportorului și membrilor SND care au depus amendamente prin care solicită susținerea orientărilor și, de asemenea, Susținem ideea standardelor de calitate ridicate pentru delegațiile UE, susținem necesitatea cooperării între statele membre și în uh, alinierea politicilor externe pentru a face economii și, de asemenea, cerem să și Comisiei să pună în aplicare învățămintele trase până acum, în coordonare strânsă cu Parlamentul și, de asemenea, să exploreze soluții pentru a include sugestiile noastre. Next point. Următorul punct. Misiunea în Tunisia. Am să vă spun pe scurt despre ce este vorba. Am avut o delegație acolo în 6-7 ianuarie. Cred că a fost o uh, vizită foarte interesantă. Această țară are interesul de a avea relații strânse cu Uniunea Europeană. Ne-am întâlnit cu președintele, cu premierul, cu președintele Parlamentului și alții. Și cred că am uh, exprimat clar faptul că Uniunea Europeană va susține Tunisia în măsura posibilului. Dar trebuie să înțelegem că avem la fața locului o misiune a Parlamentului care poate oferi asistență Parlamentului tunisian pentru a se dezvolta și e important ca în statele unde experiența parlamentară este deficitară să uh, oferim ajutorul nostru, să le explicăm cum procedăm noi cu comisiile parlamentare, ce e o majoritate, ce e o minoritate, cum se face ordine de zi pentru că astfel se ajunge la un proces democratic echitabil și eu cred că de partea lor uh, am constatat foarte mare disponibilitate de a discuta cu uh, deputații noștri pe acest subiect. Deci uh, avem acest proiect în Tunisia, în Maroc, în Ucraina, Domnul Plenkovici se ocupă de Tunisia, se ocupă, cred că, domnul Panzeri. Sunt proiecte bune de asistență pe partea parlamentară pentru ca uh, democrația parlamentară să se poată dezvolta. Este important să existe o opoziție, dar uh, să nu se creeze evoluții cu potențial de destabilizare. E important să existe alegeri libere și democratice și să fie posibilă tranziția puterii. Nu trebuie doar să fie alegeri democratice, ci o majoritate aleasă trebuie să fie pregătită să piardă următoarele alegeri. Acesta este nucleul democrației. Am văzut în această țară că chestiunea securității interne ține foarte strâns de evoluția economică, de dezvoltarea economică. Cu cât uh, economia merge mai bine, cu atât mai mult tinerii se îndepărtează de idei radicale. Tunisia este un exemplu în acest sens. Însă, cu cât uh, există mai mult terorism, cu atât e mai dificilă dezvoltarea economică. Atacurile teroriștilor islamiști asupra turiștilor au obiectivul de a perturba um, economia Tunisiei, de a perturba turismul. Prin bombe ei vor să creeze sărăcie, pentru că din sărăcie se dezvoltă susținerea pentru ei. În uh, Tunisia se vede această diferență și noi am recomandat uh, să se continue programele de dezvoltare economică și um, să se arate clar că există idei uh, și căi de ameliorarea situației. Am văzut că dezvoltarea economică garantează și ocupare și cred că e foarte bine să se meargă pe această cale și să se stabilizeze țesutul social prin uh, succes economic. Și cred că Uniunea Europeană uh, trebuie să pună la dispoziție asistență foarte rapid pentru această țară. Trebuie să acționăm foarte rapid. Când avem o astfel de țară, uh, într-o astfel de situație, nu putem să aștepta trei, nu putem să așteptăm trei ani până să trimitem ajutor, pentru că atunci mai bine îi lăsăm baltă. Trebuie să facem presiuni pentru a oferi asistență acestor state, pentru că o asistență economică a unor astfel de state, o susținere a programelor lor de reformă este egală cu combaterea terorismului și este egală cu combaterea migrației. Am discutat acest uh, punct aceste state sunt dispuse, astfel de state, acest stat este dispus să colaboreze cu noi la limitarea migrației. Și cred că uh, acesta este unul din punctele cele mai importante ale discuțiilor noastre comune. Am discutat, de exemplu, despre atacurile de la Köln de la sfârșitul anului, când au fost uh, atacate atât de multe femei. E clar că nu, nu ai ce să faci și că nu ajută la reprezentarea publică refugiaților, pentru că, până la urmă, nu e vorba de o problemă legată de refugiați. Uh, erau niște tineri din uh, Tunisia, din Maroc, care, după, în conformitate cu regulile noastre de azil și de migrație, nu au acces uh, la uh, sistemul european. Și cred că se amestecă toate aceste reguli și posibilități și consecințele sunt catastrofale pentru populația noastră. Cred că este important să continuăm colaborarea și pe această temă. Situația din Libia are consecințe catastrofale pentru acest stat. În partea de vest, ISIS este tot mai puternic. Consecințele sunt că se creează presiuni asupra stabilității din Tunisia. Unii spun că uh, sunt uh, lucruri grave, am văzut asta în uh, delegația noastră, pentru că există și obiectivul de a se destabiliza Tunisia. Sudul Tunisiei este vizat uh, de algerieni. Cu cât presiunea e mai mare dintre, dinspre Siria, dinspre Irak, cu atât potențialul de conflict din Libia e tot mai mare și consecințele cred că le cunoașteți. Există o strânsă colaborare cu statele din zona Sahelului. ISIS dă tinerilor din statele din jur câte 200 de euro și îi trimite ca luptători în Libia. Și au mare succes. Pentru că dacă în acea țară tinerii nu au perspective, iau banii aceia care sunt bani mulți pentru ei și se lasă recrutați. Și uh, seducția este foarte mare. De aceea trebuie să privim lucrurile în context, în contextul evoluției economice și democratice a acestei regiuni. Trebuie să privim întregul domeniu din perspectiva stabilității, pentru că totul este legat. Și de aceea cred că, date fiind toate dificultățile existente, e important să ne dăm seama că Tunisia e singurul stat care are un viitor real, cu o perspectivă reală de pace. Au trecut uh, ani de la primăvara arabă care a început în Tunisia și Tunisia este până acum singurul stat în care uh, părțile au folosit metode pașnice pentru a colabora. Spre deosebire de multe alte state, asta se întâmplă pentru că în Tunisia există uh, IMM-uri, există o pătură de mijloc economică și am aflat că doar 7% din PIB-ul Tunisiei Uh, provine din uh, acest uh, domeniu, dar sunt multe alte domenii care au un potențial mare de a participa la PIB și care nu sunt încă dezvoltate. Um, în Tunisia s-a beneficiat foarte mult de formare oferită de francezi și se vede acest lucru. De asemenea, se vede că s-a și creat un guvern laic Am avut o reuniune cu membrii guvernului și cred că în acest dialog am uh, aflat că nu e așa de simplu. Am văzut că sunt patru grupări politice care încearcă uneori să tărăgăneze lucrurile. Însă am și văzut că stabilitatea țării va depinde acum foarte mult și de societatea civilă, care a avut până acum performanțe fenomenale. Cred că trebuie să o susținem și uh, două din aceste grupuri uh, dezbătut uh, chestiuni salariale foarte importante, relațiile clasice între sindicate și patronate și uh, dacă se vor face progrese, ar fi important, pentru că dacă Tunisia eșuează, avem și mai puține șanse să reușim în altă parte. Trebuie să privim Tunisia ca pe un model pentru Africa de Nord, de un model de dezvoltare socială și economică și să sperăm să devină o democrație, un stat de drept, pentru că este în interesul nostru, pentru că altfel cu acest ring of fire nu prea văd ce se mai poate face. Mulțumesc pentru atenție. Doamna Alio Marie. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că analiza pe care ați făcut-o în legătură cu situația din Tunisia este una interesantă și pertinentă în același timp și ea corespunde analizelor pe care mulți dintre prietenii mei de acolo au făcut-o. Aș adăuga însă un mic comentariu, pentru că cred că societatea civilă a avut un rol întărit de către uh, femei. Și știți că nu utilizez deseori acest cuvânt, însă femeile tunisiene au jucat de mai multe ori un rol esențial. În al doilea rând, tocmai uh, apropo de ceea ce spuneați în legătură cu dezvoltarea economică, după Revoluția tunisiană, Consiliul a hotărât și eu eram uh, ministru pentru afacerile externe cu acea ocazie, deci la propunerea mea s-a hotărât un ajutor economic, în special pentru centrul Tunisiei, pentru dezvoltarea infrastructurilor și, de asemenea, pentru dezvoltarea circuitelor de comercializare. Și din câte știu eu, acest lucru încă n-a fost implementat. De au trecut 5 ani de la acea propunere. Este doar un exemplu pentru a întări și mai mult spusele dumneavoastră. Deci aș face o sugestie aici. În cadrul relațiilor între Parlamentul European și cel tunisian, cred că ne-am putea gândi la uh, posibilitatea de a avea un grup de lucru sau o comisie care să ne permită să uh, vedem cum se implementează în mod real deciziile referitoare la asistență financiară care sunt luate de către Comisie și în general de Europa. Pentru că aceasta ar întări imaginea parlamentarilor de ambele părți, ar fi o propunere foarte concretă și cred că ne-ar permite în același timp să facem legătura directă între ce se decide aici și ce se întâmplă la fața locului. Charles, da, mulțumesc, domnule președinte. În Suedia se pregătesc să deporteze 80.000 de migranți uh, ilegali și uh, v-aș ruga să transmiteți un mesaj urgent cancelarului dumneavoastră și uh, pentru că bănesc că și Germania va lua măsuri uh, foarte drastice pentru a controla problema migrației, pentru că altfel aceasta va Uh, perturba uh, situația pentru cei care se află acolo în mod legal și știți că și evenimentele de la Köln uh, sunt foarte clare. Deci, uh, mi-e teamă că în țara mea va fi o sarcină aproape imposibilă pentru cei ca mine, care doresc să rămânem în UE, să câștigăm campania pentru referendum, atâta timp cât problema migrației în Europa uh, pune în pericol zona Schengen, problema frontierelor externe, politica porților deschise promovată de cancelarul german și care a făcut ca sute de mii de persoane din Orientul Mijlociu să ajungă sau să dorească să ajungă în țările dumneavoastră. Aceasta este un dezastru la care adăugăm adăugăm și ukip și altele și uh, iată, sondajele din ultimele săptămâni ne arată că există o majoritate pentru Brexit. Deci ar fi un adevărat dezastru dacă va trebui să părăsim Uniunea Europeană din cauza acestei crize a migrației, care s-a întâmplat și are puțin de a face cu relația noastră propriu-zisă cu Bruxelles. Acum, în ceea ce privește uh, situația cu ISIS, eu cred că aceștia au pierdut teren în ultima vreme din cauza atacurilor aeriene realizate de americani și de alți uh, um, parteneri, printre care ruși aliați cu mulți, uh, forțe anti-Assad, dar cred, pe de altă parte, că avem o problemă foarte mare în nordul Africii, în Tunisia, Egipt și așa mai departe și s-ar putea ca ISI să se gândească să facă o repliere strategică în acea regiune, pentru că trebuie să se retragă din Irak și Siria. Deci ar fi alternativa pentru ei. Se pare că britanicii și americanii încearcă să contraatace pentru a preveni această posibilitate însă este interesant pentru că scăderea dramatică a prețurilor petrolului a avut o consecință foarte gravă și asupra teroriștilor, practic s-a redus cu 50% și a avut efecte negative și pentru posibilitatea prietenilor curs să plătească luptătorii peșmerși care lucrează, care combat în Irak. Și spun asta pentru că sunt Uh, în delegația prietenilor cu Kurdistanul și cunosc foarte bine aceste probleme și ei au nevoie de ajutor din partea Europei și a americanilor pentru că altfel nu pot să-și plătească datoriile și vor avea probleme pentru că unii dintre soldați, de exemplu cei de tip peșmerga, n-au fost plătiți de foarte multă vreme. Și aceasta uh, provoacă multe vulnerabilități ISIS s-ar putea uh, extinde din nou uh, în nord și nu știu dacă toate aceste chestiuni ar putea fi ridicate în uh, rândul factorilor de decizie pentru politică externă și securitate. Știu că domnul Norbert, care a venit în această dimineață, a discutat această chestiune cu mine și vom vorbi și la Strasburg pentru a vedea cum putem convinge proprii ministrii de apărare din statele membre și prim-ministrii eventual de la guvern să vedem ce putem face la nivel bilateral. Și dacă forțele curde nu mai pot lupta pentru că nu își plătesc uh, salariile pentru soldați, aceasta nu va face decât să dea un nou avânt ISIS. Mulțumesc, Charles. O clipă am crezut că suntem la o dezbatere privind Tunisia, dar uh, nu este așa ceva. Aș dori să spun ceva dur în legătură cu un punct anume. Marea Britanie nu e în Schengen, nu participă la politica europeană de migrație și de azil și le reproșează celorlalți că nu au ajutat Marea Britanie și că și amenință să părăsească din această cauză Uniunea Europeană. Eu nu prea înțeleg logica asta. Marea Britanie a fost invitată să participe la politica aceasta corectă, dar nu se poate să-i judece pe toți ceilalți pentru ceva la care ea nu a colaborat și la care nu a participat. Ne aflăm într-o situație în care de 20 de ani Uniunea Europeană se străduiește să impună instrumentele corecte de 20 de ani, deși s-a negociat corect în uh, forurile respective, în, prin tratatul de la Amsterdam nu s-a acceptat uh, politica comună de migrație și azil. Și asta pentru că au făcut presiuni și guvernul britanic și guvernul meu nu au fost negocieri ale Uniunii Europene. Uh, Acum 12 ani, Comisia Europeană a propus ca statele din Balcanii de Vest să fie considerate state sigure de origine, ca să putem mai ușor să-i trimitem pe cei care nu au ce căuta aici, care nu respectă criteriile. Asta a fost o competență care s-a refuzat Uniunii Europene. Și pot să continu cu aceste lucruri. Eu am fost uh, președinte al PPE în 28 noiembrie 2002 în uh, conferința constituțională și s-a propus să uh, avem o, o pază de coastă europeană și am propus o rezoluție în acest sens, pentru că uh, e greu să se organizeze Schengen dacă controlele la frontierele externe sunt slabe și transmitem aceste controle statelor. Nu se poate administrativ. Uh, să progresăm așa. Cu toții ne-am bazat pe faptul că acele state își vor face treaba și germanii au uh, economisit aici. Noi nu mai avem acum uh, pază la frontieră, nu? Și a, să fie clar, noi v-am avertizat că grecii nu o să reușească, nu o să fie la înălțime. Poate nici nu vor să o facă, nu știu. Dar fiind criza și uh, afirmația că cancelarul german a invitat aici sute de mii de oameni este uh, falsă, este o greșeală. Este o repetare a unor declarații, o repetare greșită a unor declarații cu scopul de a strâni neîncredere. În Ungaria, 10.000 de uh, femei, bărbați și copii erau uh, în ploaie uh, în mizerie. Cancelarul austriac a uh, vorbit la telefon cu reprezentanții ungari și a spus că aceia trebuie susținuți. Asta a fost tot, a fost o invitație pentru acei 10.000, nu a fost vorba de sute de mii. Repetarea acestor declarații nu face decât să întărească eroarea. Și eu cred că e foarte bine că avem șef de guverne care mai au o urmă de umanitate și nu vor să lase femei și copii în mizerie. Și că mai avem șefi de guverne care își amintesc că există Convenția de la Geneva, că există reguli europene pe care trebuie să le respectăm. Când cineva e refugiat de război, nu cere azil uh, pentru că uh, de dragul de a cere azil, ci pentru că viața lui e în pericol și nu trebuie judecat după etnie, după religie și așa mai departe, ci trebuie ajutat. Asta înseamnă că trebuie să ne facem ordine în Europa și cei care nu au ce căuta aici să nu fie primiți. De aceea trebuie să luptăm pentru a uh, securiza frontierele externe. Consecința ar fi, de exemplu, că trebuie să vedem dacă merge cu Grecia, pentru că dacă nu merge modul lor de lucru, uh, asta am mai văzut-o, atunci am putea spune că granița externă a Schengen ar trebui să fie în altă țară și nu acolo. Dacă revenim la frontierele interne, cum spun unii, și oamenii intră, și Suedia e de afară, Germania e de afară, Austria e de afară și așa mai departe, atunci de, aceștia devin o problemă pentru Croația și Slovenia și statele care se află între vor trebui să poarte toată povara refugiaților. Și am votat chiar acum rapoartele privind Serbia și Kosovo. Vor, vor ajunge să fie foarte încărcate statele din Balcanii de Vest, catastrofele, consecințele catastrofale sunt cunoscute și pot fi foarte grave. Și mie mi se pare că avem o cancelară care nu se gândește doar la germani, ci se gândește atât. Nu mai avem timp decât câteva săptămâni. Este uh, lupta din ultimele uh, luni, de la summitul Balcanilor până în curând, pentru că am luat decizii bune, dar avem o lipsă de implementare în Italia, în Grecia și așa mai departe. Discutăm uh, despre acte, actele de identitate, dar ce facem? În Maroc oamenii uh, plătesc 40 de euro ca să poată fugi și noi îi trimitem înapoi, se duc, ajung înapoi în Siria. Trebuie să găsim o soluție sau împreună cu Turcia și cu Grecia să creăm o reală cooperare. Acestea sunt uh, posibilitățile care există concret. Și vreau să vă rog frumos să vă gândiți mai concret la tot ce înseamnă toate acestea. Nu se poate să ajungem într-o situație în care să ne uităm în urmă și să ajungem iarăși în luna iunie și iarăși să avem copii morți pe plajă. Sunt oameni care fug de nevoie, care fug de război, vin din statele africane pentru că au trecut prin niște circunstanțe monstruos de grele. Și de aceea aleg să fugă trecând Mediterana. Și în Mediterană nu avem ce să facem decât să trimitem Frontex să salveze acești oameni. Pentru că viețile oamenilor sunt mai importante decât orice. De aceea e atât de importantă discuția privind Tunisia și de aceea este decisivă, de o importanță decisivă, dezbaterea cu Turcia. Pentru că 1,4 milioane de, turcie, de uh, refugiați trec pe acolo. Este important să vedem ce se va întâmpla în această țară că avem noi experți uh, care să lucreze până în 2020, sigur, e o mare realizare. poate nu am mult situația. Parcă noi în legătură cu Libia nu trebuie să facem nimic. Nu se negociază. Ar trebui să se negocieze la ONU, doamna Mogherini și alții să negocieze, să obțină un mandat ca să se rezolve problema din Libia, să se poată interveni în Libia. Altfel, nu avem ce să facem. În situația actuală nu putem decât să-i salvăm, decât să salvăm oamenii. Atât. Și de aceea este atât de uh, interesant acest subiect și vă rog frumos să nu marginalizați discuția și să nu îi mai dați cu Merkel care a invitat sute de mii. Nu e adevărat, e un alibi atâta tot. E o argumentație de tip alibi și nu are nicio legătură cu adevărul toți uh, fac un show și spun că ai, cancelarea asta germană ne-a adus pe toți pe cap. Dar nu este deloc atât de simplu. E vorba de viețile oamenilor. Mulțumesc, domnul Parnio. Uh, revin peste câteva minute. Oui, euh, merci, président, pour euh, cette... Euh, Mulțumesc, domnule președinte, pentru această ultimă intervenție. Într-adevăr, eram cu dumneavoastră în această delegație de pe 6-7 ianuarie, delegație în Tunisia și, așa cum tocmai a reiterat președintele, e vorba aici de o problematică la nivel global. Tunisia, așa cum ni s-a spus cu ocazia diverselor întâlniri pe care le-am avut acolo, Uh, se află uh, undeva în prima linie a frontului. Iar apropierea de Libia și faptul că se află în centrul uh, problematicilor din Orientul Mijlociu face ca, dacă Tunisia nu este susținută de noi, dacă nu își găsește stabilitatea, dacă noi, care suntem, bineînțeles, primele victime uh, ale acestei cădări sau ale dificultăților cu care se confruntă sau s-ar putea confrunta statul tunisian. Delegația noastră s-a dus la momentul potrivit acolo, pentru că niciodată până acum provocările cu care s-a confruntat Tunisia n-au fost atât de importante pentru aceste țări. Sunt țări uh, care se află în prima linie, după cum spuneam, care se confruntă cu amenințarea teroristă și cu dificultăți de natură economică și socială fără precedent. Ne-am întâlnit, uh, bineînțeles, și cu președintele uh, Tunisiei, domnul Misisi, de asemenea cu primul ministru, domnul Esid, președintele adunării Uh, naționale, Mohamed El Nasser. De asemenea, ne-am întâlnit cu ministrul dezvoltării, și al investiției și cooperării internaționale, domnul Ibrahim, ministrul apărării și membrii Comisiei de Afaceri Externe din Parlamentul tunisian. Și toată lumea a fost de acord asupra faptului că e o situație de urgență, că există un pericol și e nevoie de un parteneriat întărit cu Uniunea Europeană. La nivelul problemelor economice, așa cum spuneam mai devreme, 25% din uh, fluxul de turiști uh, a existat o scădere, deci cu 25% a fluxului de turiști uh, în ultimii ani și ținând cont de faptul că turismul reprezintă 7% din PIB, vă dați seama care sunt consecințele pentru economie. Săptămâna trecută sau chiar săptămâna aceasta, mai precis, am luat o decizie importantă aici la Parlamentul European. Am uh, uh, autorizat uh, importul de ulei de măsline fără taxe vamale și cred că este foarte important, deși n-a fost deloc simplu, pentru că, așa cum uh, spunea domnul președinte un pic mai devreme, a existat o serie de parlamentari care nu își doreau să aplice o astfel de politică de solidaritate. Și eu cred că această atitudine a acestor uh, parlamentari europeni era uh, mortală, să zic așa, nu numai pentru Tunisia, ci chiar și pentru noi până la urmă. Deci, într-un fel, trebuie să salutăm această decizie care a fost luată cu o majoritate a Parlamentului European referitoare la această scutire de taxe vamale pentru uleiul de măsline. În al doilea rând, problema terorismului. Daesh. Daesh uh, face progrese uh, și înaintează în sudul Libiei și, iată, am avut o știre proastă pentru că Rusia ieri sau uh, alaltă ieri a fost uh, refuzat uh, la nivelul Parlamentului uh, Guvernul de Uniune Națională și aceasta reprezintă o îngrijorare suplimentară tocmai din cauza situației din Tunisia. Pentru că știți că există 500 de kilometri de frontieră comună, o frontieră care nu este prea bine controlată, peste un milion de refugiați libieni au intrat în Tunisia și aceștia destabilizează practic economia tunisiană și pe lângă aceasta există această trecere permanentă dintr-o parte în alta a unor tunisieni care se alătură grupurilor teroriste precum Daesh în țările vecine și în Libia. Un al treilea element important, situația politică este foarte tensionată, în special în cadrul partidului majoritar care a câștigat ultimele alegeri și diviziunea este atât de mare încât acest partid s-ar putea uh, împărți în două. Această adevărată criză politică vine într-un moment foarte dificil, pentru că în același timp există și o criză socială care are legătură cu lipsa de încredere între nivelul politic și o bună parte din cetățeni care uh, văd cum uh, uh, nivelul de viață, nivelul de trai este în scădere, de asemenea libertățile lor au avut de suferit. Deci, iată o situație foarte periculoasă în Tunisia pe care am constatat-o la fața locului din cauza terorismului care este foarte îngrijorător, de asemenea o situație economică deplorabilă și, pe deasupra, o criză politică și socială care sunt la fel de mari. Iată, este de datoria noastră, deci, să întărim parteneriatul politic și economic cu Tunisia, noi în calitate de UE. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Parnier. Domnul Castaldo este următorul pe lista mea. Mulțumesc, domnule președinte. Este o plăcere să vă văd acolo pe postul de președinte. Eu uh, am făcut o vizită în Tunisia cu ocazia acestei misiuni și mi-am întâlnit prietenii de acolo și cu toții suntem de acord că situația este una foarte dificilă. Așa cum spunea Napoleon, poți să recuperezi terenul pierdut, dar nu și timpul pierdut. Și timpul este capitalul cel mai important de care dispunem. Dacă uh, Tunisia uh, va avea probleme, până la urmă și noi vom avea de suferit, uh, și același lucru se poate spune și despre Orientul Mijlociu. Consecințele vor fi mult mai grave decât uh, cele pe care ni le putem imagina. Însă pentru a încerca să stabilizăm situația și pentru a oferi răspunsuri concrete cererilor care ne vin din partea uh, Tunisiei, trebuie în primul rând să rezolvăm criza economică și socială și să oferim din nou speranță uh, celor un milion de tineri care deocamdată n-au nicio speranță de a-și găsi un loc de muncă. Este un lucru pe care l-am văzut cu ochii noștri, am uh, văzut uh, acele manifestații, uh, oamenii s-au dus pe stradă și am vorbit despre acest lucru și cu primul ministru, alături de toți colegii care ne-au însoțit în misiune. Pe lângă acest pericol de radicalizare, mai există și pericolul de a avea senzația că până la urmă revoluția uh, a fost trădată. Mulți dintre revoluționari consideră că guvernul democratic de astăzi nu reușește să găsească soluțiile potrivite și eficiente pentru problemele de azi. Pentru că este foarte greu să uh, pui mână-mână așteptările acestei revolu uh, revoluții și calendarul unei democrații uh, incipiente. De aceea trebuie să oferim susținerea noastră, ajutorul nostru, chiar și din punct de vedere al expertizei, pentru că um, instrumentele necesare uh, trebuie să permită Parlamentului să funcționeze bine, dar administrația nu este încă la nivelul pentru a ști cum să utilizeze fondurile disponibile. De aceea trebuie să lucrăm alături de ei, să um, îi uh, ajutăm să reformeze administrația, și să-i ajutăm pentru a avea infrastructuri parlamentare necesare care să fie la înălțimea provocărilor cu care se confruntă. Trebuie însă să ne uităm și spre viitor și să ne dăm seama ce am putea face concret. să vedem și cum putem ajuta raportorii din umbră care elaborează acest document. Susținerea noastră pentru acest acord trebuie să fie imediată, pentru că nu mai putem aștepta încă 2-3 ani pentru a avea aceste fonduri. Trebuie să acționăm rapid pentru ca toate sectoarele economiei tunisiene să devină mai eficiente, mai competitive și pentru că în felul acesta să uh, poată beneficia de pe urma accesului pe piețele noastre, după ce se va fi semnat uh, acordul de liber schimb. Societatea civilă ne cere acest lucru și este tocmai aceeași societate civilă care a fost uh, în centrul Revoluției tunisiene. Economia uh, tunisiană deocamdată nu este destul de competitivă față de a noastră și de aceea lucrurile trebuie să se schimbe, trebuie să facem ca tunisienii să nu se mai teamă că nu vor fi niciodată la înălțimea așteptărilor și nu vor fi niciodată competitivi. Trebuie să oferim o susținere de natură politică, dar și culturală. Trebuie să întărim cooperarea cu ei, o cooperare care să țină cont de toate sectoarele de activitate. E adevărat că regimul s-ar putea schimba, ar putea veni la putere o altă personalitate puternică precum Ben Ali sau s-ar putea ca țara să intre în haos și toate astea n-ar face decât să dea și mai mult avânt islamiștilor, teroriștilor, tocmai din cauza um, listei de control la frontiere. Să nu uităm că mulți dintre uh, luptătorii străini, respectiv 5.000 dintre ei sunt tunisieni, dintre cei care luptă pentru Daesh. Și asta se datorează faptului că mulți dintre ei au o pregătire destul de bună și Daesh încearcă să-i contracteze tocmai pentru a îi pune la nivelul ierarhiei superioare. Dacă nu găsim soluții pentru această situație, utilizând resursele de care dispunem la ora actuală, dacă nu uh, înființăm acest fond de reconstrucție cu toate controlele necesare pentru ca resursele existente să nu se fragmenteze, să nu își pierde eficiența, dacă nu facem toate acestea, până la urmă a, am greșit și aceasta iar uh, favoriza uh, pe cei care spun că islamul și democrația nu merg niciodată mână în mână. Trebuie să facem toate eforturile pentru a susține aceste negocieri care nu se pot face doar pe partea comercială, pentru că dacă mizăm doar pe comerț, dacă nu oferim și o latură politică intervenției noastre, uh, atunci uh, intervenția noastră va fi limitată și nu este la înălțimea așteptărilor. Mulțumesc! Tack. Eh, jag skulle vilja reagera på lite på det som kollegan sa i... Eh, Doamna Post, mulțumesc și eu sunt de acord cu tot ce au spus eh, colegii și mm, cu ce a spus domnul Tenok. E adevărat că Suedia și-a schimbat uh, atitudinea în ceea ce privește migrația și a trecut acum la o atitudine foarte restrictivă. De ce a făcut asta? Pentru că uh, nu existau prea multe țări care să fie dispuse uh, să dea dovadă de solidaritate, să ajute pentru a îmbunătăți această situație dificilă și situația umanitară cu care ne confruntăm în țările vecine. Însă s-au făcut aici și câteva precizări. Se spune acum că aceste refugiați pot veni și am încercat să facem niște calcule. S-a făcut o estimare de 80.000 de persoane care ar putea fi expulzate dacă solicitarea de azil nu ar fi fost acceptată. Această dată n-a fost confirmată și nu știm încă ce se va întâmpla, dar e vorba de estimări de în jur de 80.000 de persoane care ar putea fi expulzate. Se vorbește și despre 43%, 45% din totalul celor care ajung la noi. Acum, referitor la evenimentele de la Köln. În calitate de feministă, cred că trebuie să Uh, dăm importanța cuvenită acestor evenimente și în ceea ce privește hărțuirea sexuală față de femei în general. Ar fi important uh, și ar fi fost uh, bine să reacționăm de mai mult timp și mai bine față de astfel de evenimente, pentru că e vorba de fapte uh, care sunt utilizate în scopuri xenofobe. E adevărat că e o chestiune de actualitate acum, dar trebuie să gestionăm această chestiune și nu doar de partea feminiștilor. Noi am abordat această chestiune de mult timp și problema securității femeilor, pentru că este de-a dreptul înfricoșător ce se întâmplă în Europa și cred că femeile au nevoie de mai multă susținere. În încheiere aș vrea să salut pe domnul președinte și, într-adevăr, ați avut o intervenție foarte bună, care cred că acoperă majoritatea aspectelor uh, uh, despre care discutăm astăzi. Aș face un comentariu final despre cancelarul Merkel. Dânsa a arătat tocmai că statele membre nu aveau prea multă voință politică și că avem nevoie de o acțiune comună și solidară atunci când ne confruntăm cu astfel de crize. E decepționant ceea ce s-a constatat în celelalte state membre, pentru că ea a arătat foarte clar care era situația, care era direcția în care trebuia să mergem din punct de vedere politic și că trebuia să garantăm o anumită solidaritate pentru a-i oferi uh, o mână de ajutor celor care se află în pericol. Și e rușinos că nu toată lumea a ales același drum. Mulțumesc! Uh, I just wanted to reply to your comment about... Da. Doream doar să răspund la cele spuse despre Regatul Unit și că nu înțelegem ce se întâmplă pe continent și de aceea avem o problemă <clears throat> și cu politica agricolă și cu politica comună de uh, în domeniul azilului. Da, așa este, nu suntem nici în Schengen, dar ce spun eurosceptici care doresc ca Marea Britanie să părăsească Uniunea Europeană este că politica guvernului german, cei cu care vorbesc eu au o părere diferită de ce spune doamna cancelar, dar ideea e că cei care doresc ca Marea Britanie să părăsească uh, Regatul Unit, uh, să părăsească Uniunea Europeană, scuze, este că guvernul dumneavoastră și alte guverne vor da pașapoarte europene acestor uh, solicitanți de azil și dacă vor avea cetățenie europeană vor putea uh, veni în Regatul Unit. Mulți vorbesc engleza și asta uh, crede lumea că va fi problema, libertatea de mișcare cetățenilor Uniunii Europene. Dacă în Germania vin 2 milioane de oameni, de refugiați în următorii ani și toți primiți pașapoarte în următorii 5 ani, mulți vor veni în Germania, în uh, Regatul Unit. Acesta e argumentul greșit sau nu al domnului Farage și al altora. te întreb de la început de ce se duc în Germania, Austria și Suedia și nu direct în Regatul Unit. E poate un lucru la care merită să ne gândim. Păi, Germania nu are, nu e cunoscută ca dând repede pașapoarte altă naționalități. În trecut eram uh, acuzați că nu prea dăm cetățenie germană prea repede sau că invers, că suntem mult prea lenți. Și acum să folosești acest argument politic, că folosim marea limbă engleză și a le da oamenilor apoi pașapoarte, nu e nici tradiție, nici voință, nici realitate. Și dacă avem un partid care în Germania e considerat la dreapta extremei drepte și face parte din grupul ECR, Sunt oameni care în Germania țin discursuri rasiste, ras, la limita antisemitismului. Dacă de acolo ții informațiile și de acolo ți informezi grupul, mult succes, dacă aceasta e apoi baza gândirii dumneavoastră. Mulțumesc! Deci, Trecem mai departe sau începe audierea? Acum. Da. Să invităm așadar pe cei care participă la audiere.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

vreau să discut. Meine Damen und Herren, Doamnelor și domnilor, vă rog să luați loc. Mă bucur că putem avea astăzi uh, această audiere. Chiar mă întrebam când am auzit pentru prima dată că în Columbia ar avea loc un război civil, Mă am dus aminte, aveam 8 ani. Era campionatul mondial din Elveția în 54. A jucat Columbia acolo. Și s-a spus atunci, la comentatorii de sport spuneau cât de dificilă e situația dat fiind războiul civil din Columbia. Au trecut așadar peste 60 de ani de atunci. Iată deci un uh, război civil de atât de mulți ani și asta când te gândești că de multe ori un război civil e mai brutal decât un război real. E un război. Războaiele civile sunt cu multă ură, războaiele civile sunt cele mai dure și mă bucur că putem avea o discuție astăzi, în ciuda diferitelor eforturi din trecut, se negociază acum și negocierile au șanse de izbândă. Cred că este uh, sarcina noastră să punem umărul ca să se ajungă la un uh, final fericit și să cercăm să tratăm acest subiect astfel încât să promovăm pacea și să încurajăm pe cei doi uh, oaspeți prezenți în videoconferință astăzi, domnul Marachez și Aramilo, să existe încredere reciprocă și să ajungem la un rezultat pozitiv. Aș dori să mulțumesc celor doi domni că ni se alătură de la distanță. Știu că pentru dumneavoastră e foarte devreme, nu? E 4 dimineața, dacă nu mă înșel. Mulțumesc domnului Armilo și domnul Marques. Uh, Mulțumesc așadar pentru acest efort. Înainte de a începe cu domnul Iaramilo, așa cum am convenit, rog să dau cuvântul domnului Gaureghiu, președintele grupului Eurolat, și voi da dânsului cuvântul. Elmar. E... Mulțumesc, Elmar, domnule președinte. Mulțumesc uh, tuturor celor prezenți astăzi aici. Aș vrea, în primul rând, Dragă Elmar Broc, uh, să-ți mulțumesc în numele Eurolat pentru organizarea acestei întâlniri. Este o întâlnire oportună și e foarte bine că Parlamentul European este atât de implicat uh, în acest eveniment atât de important pentru Columbia și pentru toată America Latină. E foarte probabil să asistăm aici la sfârșitul unei povești tragice de violență pentru multe țări din America Latină. Cu pacea din Columbia, probabil că se vor sfârși toate celelalte mișcări uh, violente care în anumite momente din secolul 20 uh, au început uh, și această pace în Columbia cred că permite o adevărată democratizare și instaurarea păcii în toată America Latină, ceea ce va permite schimbări geopolitice enorme. Europa nu putea să rămână deoparte uh, față de aceste evenimente. Columbia este o țară care ne e dragă, nouă tuturor, și ce se întâmplă acolo probabil că marchează noi începuturi. De aceea vreau să reamintesc că Parlamentul European săptămâna trecută a adoptat o rezoluție de susținere a procesului de pace cu un conținut care mi se pare semnificativ. semnificativ pentru deciziile care sunt luate la Parlamentul European și pentru unanimitatea cu care a fost adoptată, pentru că uh, rare ori se întâlnesc uh, aici la Parlament rezoluții adoptate cu unanimitate și Columbia, într-adevăr, a fost un astfel de caz, iar Parlamentul săptămâna trecută a avut o astfel de rezoluție cu unanimitate. Felicitări, deci, uh, domnule Brock, și vă mulțumim că ne putem afla astăzi aici și putem vorbi în direct cu protagoniștii acestui proces de pace atât de curajos și atât de important din punct de vedere istoric pentru noi toți. Floor to Mr. Howitt. Mulțumesc și acum domnul, domnul Howitt, care a avut un rol foarte important în pregătirea acestei conferințe. Vă rog, domnule Howitt. Săptămâna trecută Parlamentul <clears throat> a arătat un, unanimitate fără precedente în a susține Columbia în acest proces de pace. Asta încercăm să arătăm prin încurajarea ambelor părți și poporului uh, columbian să dovedim această susținere în favoarea păcii. Este pentru prima dată că negociatorii au apărut împreună în același panel pentru a se adresa publicului european și le mulțumesc pentru aceasta. Anul trecut am avut privilegiul de a fi prezent în Havana la discuții, la invitația ambelor părți. A fost o invitație a unei ONG, Justice for Colombia. Plecând de acolo, am rămas cu impresia că un uh, că acest cel mai îndelungat război civil din lume are o șansă să se încheie și că noi în Europa putem ajuta și putem garanta cumva acest acord final la care sperăm că se va ajunge. Astăzi, iată, este o următoare vizită și sper că vom avea un, loc, un cuvânt de spus. Doamna Mogherini a avut un rol important, mă bucur că și domnul Gilmer este alături de noi și toți colegii care au participat într-un spirit uh, constructiv în această audiere, <coughs> luptând pentru un uh, viitor mai bun pentru Columbia și pentru a opri uciderile care au loc și astăzi. Și acum mi-aș da cuvântul domnului Caramilo. Este un altul comisar columbian pentru acest caz și vă mulțumesc pentru că puteți explica aici poziția guvernului dumneavoastră în cursul acestor negocieri. Vă rog. Eram gelos pentru că v-am văzut bându-vă cafeaua. Cred că cafeaua colombiană e mult mai bună decât ceea ce primim noi aici în Parlamentul European. Vă rog. Eh, gracias, pero no, no me tenga tanta envidia porque no me tenga tanta envidia. Mulțumesc și vă rog să nu mă invidiați pentru că a trebuit să mă scol la 4 dimineața. Oricum, vă mulțumesc pentru această invitație și așa cum spunea și delegatul spaniol, mulțumesc pentru rezoluția de la Parlamentul European care este atât de importantă pentru procesul de pace, rezoluția de săptămâna trecută. Aș vrea să vă prezint uh, care este situația recentă în cadrul acestui proces de pace. În primul rând, rezoluția Consiliului de Securitate a Națiunilor uh, Unite creează o misiune specială de uh, monitorizare pentru Columbia. Această rezoluție a fost adoptată în urma cu doar patru zile, deci luni, și aceasta s-a întâmplat într-un mod uh, cu totul neobișnuit, cu unanimitate. Uh, toate țările din Consiliul de Securitate uh, s-au pronunțat pentru și se pare că acest lucru s-a întâmplat doar de 14 ori până acum și în plus a fost o rezoluție care s-a adoptat pentru a face față unui pericol clar reprezentat de FARC și uh, care s-a făcut foarte rapid, în doar șase zile. Și cred că asta arată foarte bine cât de departe a ajuns acest proces, câtă maturitate are acum și, de asemenea, nevoia de a avea în sfârșit uh, o veste atât de bună într-o lume uh, atât de dificilă ca cea de astăzi. Al doilea element, care mi se pare și mai important, este acordul asupra victimelor, acord pe care l-am semnat cu FARC pe 15 decembrie. Au participat uh, mii de victime în dezbaterile uh, din Columbia. 60 de victime au fost uh, primite chiar la masa negocierilor la Havana. Și s-a înființat un adevărat uh, sistem integrat de adevăr, justiție și nerepetare. Este un lucru care nu s-a făcut niciodată într-un proces de tranziție până acum și cu atât mai puțin la masa negocierilor între, pe de o parte, guvern și pe de cealaltă parte, uh, o forță de gherilă. Practic, uh, toate acestea sunt pentru a face față moștenirii uh, acestor 50 de ani de conflict și pentru a îndeplini obiectivele foarte clare de stabilirea responsabilităților, pentru a oferi uh, și a asigura dreptul victimelor de a avea acces la justiție, la uh, reparare și la uh, compensațiile necesare. Pe de altă parte, obiectivul principal este acela de nerepetare a violenței în general. Cum va face acest lucru uh, sistemul stabilit? E vorba de un mix de mecanisme uh, juridice și se stabilește o jurisdicție specială, respectiv o instanță uh, specifică pentru sfârșitul acestui conflict, cu obiective clare prin înființarea unei comisii a adevărului și, de asemenea, unități speciale de căutare a persoanelor dispărute în cadrul acestui conflict. Există de asemenea și noi măsuri de reparație în afară de cele care au fost deja implementate la nivel guvernamental. Toate acestea s-au făcut în conformitate cu standardele internaționale, respectând obligațiile ce decurg din legislația internațională, ținând cont de documentele cele mai relevante, cum ar fi, de exemplu, documentul esențial uh, uh, raportul din 2004 al secretarului general al Națiunilor Unite, de asemenea ținând cont de avizele raportorului special pentru justiție în perioada de tranziție din partea ONU și cred că rezultatul la care am ajuns uh, este unul excepțional. Faptul că cele două părți guvernul și FARC își asumă responsabilitățile respective pentru tot ceea ce s-a întâmplat în cadrul acestui conflict, faptul că acceptă o nouă jurisdicție, o comisie a adevărului care să implementeze măsuri de reparație, mi se pare un element esențial și cred că este un element care nu se regăsește în niciun alt proces de pace. Toate acestea arată uh, că acest proces a ajuns la un nivel de maturitate ridicată și dovedesc de asemenea uh, puterea de leadership a președintelui Santos, care încă din anul 2010 a luat o decizie istorică de a merge pe drumul păcii și de a pune capăt conflictului. Același lucru uh, s-a întâmplat și cu comandantul și șefii FARC care au luat această decizie și, în al doilea rând, e vorba de o metodă foarte riguroasă de lucru care a fost stabilită la Havana, am avut nevoie de șase luni de negocieri confidențiale în anul 2012, care s-au încheiat cu semnarea acordului cadru, acordul general pentru încheierea conflictului de pe 26 iulie 2012. Acest acord reprezintă o foaie de parcurs pe care am elaborat-o în ultimii ani, cu mai multe detalii și pe marginea care am lucrat foarte intens atât guvernul cât și FARC. Toate acestea sunt rezultatul unei viziuni comune, aș zice eu în ziua de astăzi, în legătură cu încheierea conflictului în Columbia. O viziune care recunoaște că pentru a ajunge la încheierea conflictului e nevoie de dezarmare și de o reintegrare pe drumul civil, o reintegrare credibilă a gherilei și această reintegrare trebuie să se facă cu o condiție sine qua non pentru pace, pentru că uh, fără această integrare nu se poate sfârși conflictul și practic uh, eșuăm în încercarea noastră, dar această condiție nu este suficientă pentru consolidarea păcii. Avem nevoie de soluții suplimentare pentru a pune capăt conflictului și violenței în Columbia prin diverse măsuri pe care poate le cunoașteți mulți dintre dumneavoastră. Am ajuns la un acord asupra dezvoltării rurale pentru a integra mai mult teritoriile, pentru a oferi noi oportunități în zonele rurale, de asemenea mai mare participare politică, spații de participare publică cu mai multe garanții oferite opoziției politice. În acest context avem acorduri de asemenea pentru tema drogurilor, pentru a rezolva problema economiei ilicite care a dus la sărăcia zonelor rurale și în special acordul pentru victime. Avem deci patru astfel de acorduri din cele șase puncte din acordul general. Care sunt elementele care lipsesc acum? Practic ne lipsesc elementele de procedură pentru a pune capăt propriu-zis conflictului. Și avem parte aici de o negociere clasică, aș spune. Pe de o parte, FARC trebuie să renunțe la arme în mod credibil, deci trebuie să fie un proces credibil pentru toți colombienii și, pe de altă parte, guvernul, noi, avem datoria de a oferi toate garanțiile de securitate necesară pentru această tranziție. Să facilităm de asemenea tranziția politică a mișcării FARC către o grupare de tip politic și reintegrarea socială și economică a luptătorilor FARC, a foștilor luptători. Toate acestea pentru a face față sarcinii noastre esențiale și anume pentru a reuși procesul de pace. Pentru că am spus de multe ori că adevăratul proces de pace în Columbia începe cu momentul semnării acordului de la Havana și nu se încheie acolo, pentru că abia după aceea vin sarcinile cele mai importante care ne revin nouă prin procesul de implementare care va avea o abordare clară teritorială și care se va bizui pe participarea completă a societății și a comunităților în această construcție a păcii, într-un proces de pace teritorială, cum l-am numit noi, pe care l-aș putea explica în detalii cu altă ocazie. În concluzie, ce ar putea face comunitatea internațională și, în special, Uniunea Europeană care ne-a însoțit atât de mult în cadrul acestui proces. Există aici două teme esențiale. În primul rând, e vorba de susținerea pe care am putea o primi pentru implementarea acestor acorduri. Acorduri care respectă o agendă foarte clară, dar sunt în același timp și foarte ambițioase din punctul de vedere al dezvoltării rurale sau a dezvoltării alternative, de exemplu pentru culturile ilegale. Și vreau să profit uh, de ocazie pentru a saluta prezența domnului Imon Gilmore și aș vrea să fac niște recomandări în ceea ce privește cooperarea. Pentru că ar fi foarte bine dacă cooperarea europeană ar avea un grad de coordonare foarte ridicată cu instituțiile columbiene, pentru că împreună să avem instituții mai puternice, un stat mai puternic prezent pe teritoriu și, de asemenea, agenții internaționale care să lucreze pe teritoriu și cu rezultate pe termen lung. Pe de altă parte, Spuneam că un factor uh, critic ar fi acela al garanțiilor și aici e nevoie de susținere internațională. Și așa cum am văzut la Consiliul de Securitate și în rezoluția Parlamentului European de săptămâna trecută, asistența politică care este necesară și care ar reprezenta un element foarte pozitiv pentru lumea întreagă și pentru Europa anul acesta. Probabil că este una dintre veștile cele mai bune din ultimul timp în America Latină și, uh, fără îndoială, este vestea cea mai bună pentru generația colombiană. Vă mulțumesc! Herzlichen Dank äh, für Ihre. Mulțumesc. Cred că ați spus la sfârșit. European ar trebui să susțină proiectul. E un punct uh, important pe care trebuie să-l discutăm, să vedem cum, ce putem face. Avem uh, acorduri cu Parlamentul din Ucraina, cu Maroc și Tunisia, tocmai în aceste motive și m-aș putea uh, închipui că putem găsi o majoritate în Parlament pentru a organiza o astfel de cooperare, pentru a stabiliza această cooperare. Mulțumesc pentru această propunere, o vom discuta în detaliu, să vedem ce avem de făcut și cum putem face acest lucru, ca să ne aducem și noi un aport la stabilitatea în țara dumneavoastră. Ce mă facem acum o scurtă discuție cu dumneavoastră Avem cinci vorbitori, cinci întrebări. Rog colegii să nu avem o discuție prea îndelungată, ci câteva minute fiecare. <clears throat> Și încep cu domnul Luis de Grandes. Sí, Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, uh, chiar dacă uh, prin această videoconferință, bun venit aici, domnule Haramilio. Este o onoare pentru noi să vă vedem, chiar dacă de departe, și să vă ascultăm. Așa cum uh, spunea și domnul Haureghi, președintele Eurolat, Parlamentul nostru v-a susținut în mod clar și în mod inedit pentru că am votat o rezoluție în unanimitate. Aceasta arată că există o adevărată voință politică și că întreg Parlamentul este dispus să lase deoparte detaliile și diferențele individuale pentru a oferi o susținere politică esențială, așa cum uh, o cerați chiar dumneavoastră. Mi se pare că astăzi ar trebui să profităm uh, de ocazia de a vă asculta și nu să dăm sfaturi. Am făcut-o deja și n-ar trebui să încercăm să facem o analiză de contrast aici, ci mai degrabă să ne referim la câteva mici detalii. Domnul ambasador al Columbiei în UE, care este un prieten foarte bun și un apărător al, uh, cauzei dumneavoastră, ne-a reamintit un lucru care este esențial. Dânsul ne spunea că 50% din uh, procesele de pace s-au terminat prost pentru că uh, în primele momente n-am fost uh, în stare să transmitem cetățenilor societății mm, civile consecințele unui astfel de acord. Și de aceea eu cred că ar trebui să fie foarte clar, pentru mine nu există nicio îndoială și de asemenea, ceea ce a făcut uh, Consiliul de Securitate al ONU are o putere de influență foarte mare. Însă există totuși o îndoială pe care aș vrea să o exprim aici. Dificultățile cu această jurisdicție uh, de tranziție, cu elemente formale destul de complexe, prezintă o chestiune uh, problematică și anume se pleacă de la premiza că nu va mai exista impunitate. Și cred că este o cerere care vine din partea societății colombiane. În afară de justiție trebuie să cerem uh, echitate și mi se pare interesant să vedem dacă putem evalua responsabilitățile și vinovățiile și nu știu în ce măsură cele două părți acceptă această gradare a responsabilității între cei care uh, au consecințe foarte grave și uh, să ne gândim și la consecințele din punctul de vedere al participării politice după aceea. Mi se pare că e vorba de o relație esențială. Există această bunăvoință a părților de a ajunge la un acord, asumând responsabilitățile, da sau nu. Și un ultim comentariu cu care închei. Uh, e vorba aici și de acceptarea faptului că cei care erau cu arma în urmă acum se pot integra într-un proces politic. Și e vorba aici de niște dificultăți de dezvoltare, pentru că în principiu aceste premize sunt acceptate, însă trebuie nuanțate. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Hawit, dar pentru că a luat deja cuvântul, va fi mai ușor de data aceasta să intervină. Uh, thank you for taking part. Uh... Mulțumesc pentru că participați la această discuție. Am avut uh, contact la Havana și sperăm că putem ajuta la acest acord final. Doream să recunosc da, faptul că există încă opoziție în țara dumneavoastră față de procesul de pace și să recunosc că determinarea guvernului dumneavoastră și a echipei de negociere în numele guvernului de a merge pe calea păcii în ciuda acestei opoziții. Și prima întrebare ar fi dacă ne puteți spune care e situația actuală a opiniei publice, cum mă arată susținerea pentru acest proces de pace. Aș dori să mai întreb dacă Parlamentul European poate juca vreun rol. V-ați întâlnit de curând cu domnul Gilmore, știu că joacă un rol. Ne puteți spune ce putem face pentru a susține acest proces de pace? Apoi, ne puteți spune câte ceva despre grupurile armate care se opun acestui proces de pace, așa numiții paramilitari? În ce măsură credeți că vor respecta pacea și în ce măsură vor putea fi trași la răspundere? Mulțumesc că ați spus-o din nou în această dimineață că acest acord va include garanții important acest lucru. Am discutat cum vă poate ajuta Uniunea Europeană. Cunoaștem cu toții istoria uh, masacrelor sângeroase ale Uniunii Patriotica și a proceselor din trecut care au eșuat și teama de eșec e un oarecare obstacol în uh, ziua de astăzi. Ce ne puteți spune despre garantarea acestor uh, securități, acestei securități și ce poate face Uniunea Europeană. Mulțumesc. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Domnul Teloc, mulțumesc. În numele grupului meu mă bucur să pot susține această audiere și să vă felicit și să, iată, trăiesc acest dialog, etapele finale ale procesului de pace într-o țară pe care am cunoscut-o, am vizitat-o și pe care o respect. Citeam trecut articole în presa globală cu privire la modificările fascinante prin care a trecut această țară sub președinția vizionară a domnului Uribe, care a și vizitat acest parlament și a fost o vizită memorabilă. L-am susținut și l-am felicitat și președintele Santos, pe care l-am cunoscut în urmă cu trei ani la Bogota, când am făcut parte dintr-o delegație a ECR și a Parlamentului European de susținere <clears throat> în cordului de liber schimb cu Peru și Columbia, înțeleg că a fost de mare succes. Și eu doresc să mulțumesc Consiliului de Securitate al ONU și propriului meu guvern, care în mod uh, mai ciudat, au reușit să trimită o misiune de monitorizare a situației și sperăm să poată face ceva și pentru, pentru Siria, dar acolo nu au fost de aceeași părere. Însă aici, cât privește uh, conflictul între FARC și guvernul colombian, lucrurile au mers bine și este probabil pentru singura dată când pot mulțumi și Cubei pentru rolul de mediator. Din câte știu, peste 200.000 de oameni au murit în acești 50 de ani, cel mai îndelungat conflict din emisfera vestică. Mulți și-au părăsit locuințele. E un lucru care merită celebrat, da? Acum există un proces realist pus în cale de acest uh, acord. Am văzut care vor fi uh, pedepsele, care e ideea dezarmării, reintegrării militanților FARC și a în uh, partidele politice și problema înlăturării minelor. Aș dori să vă întreb cât de optimist sunteți cu privire la o dezintegrare a FARC, pentru că au avut de-a face și cu traficul de droguri și pentru mulți e vorba probabil de, mulți, de pierdere de fonduri. De asemenea și problema minelor, de minării, s-ar putea să fie dificilă. Și o ultimă observație, deși proiectul a fost de un succes major, văd posibilitatea unui premiu Nobel pentru pace. Mă întreb cine va fi cel care ar trebui să-l primească. Gracias, presidente. Gracias, señor Jaramillo. Eh... Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule Jaramillo. În primul rând, avem mari speranțe în acest proces, mai ales dacă ținem cont de acordurile uh, Uh, terenuri, participare politică, uh, victime, droguri și așa mai departe. Acesta este drumul cel bun pentru a nu repeta trecutul. Însă există și un element îngrijorător și mi-ar plăcea să faceți comentarii pe această temă. E uh, vorba de așa numitele crimes și uh, paramilitarii, pentru că primim știri în legătură cu acești paramilitari care ies uh, din închisoare după uh, numeroase asasinate, asasinate de sindicaliști uh, care au legături, din păcate, cu diverse companii uh, din domeniul extracției de petrol și uh, altul comisar pentru drepturile omului ar spunea că uh, în 2005 2015 a fost uh, anul record în ceea ce privește asasinarea uh, opozanților politici. Deci vreau să vă întreb ce aveți de gând să faceți pentru a pune capăt acestor grupări uh, criminale, pentru că dacă nu se dezintegrează, practic se poate întâmpla același lucru cu cum s-a întâmplat cu genocidul față de Uniunea Patriotică. Bună ziua, mulțumesc domnule Haramilio pentru prezența dumneavoastră astăzi aici. Aș vrea uh, și eu să vă spun că acest proces de pace uh, generează numai speranță și ne bucură faptul că săptămâna trecută instituția noastră a putut transmite acest mesaj de susținere prin rezoluția adoptată. Cred că este primul lucru pe care îl putem transmite în calitate de parlamentar. Și am câteva întrebări succinte, două în legătură cu procedurile în procesul de pace și o a treia în legătură cu conținutul acestuia. În primul rând, în cadrul procesului de negociere, uh, ne întrebăm dacă reprezentanții societății civile și în special femeile uh, vor avea vreun rol de jucat, pentru că femeile au fost uh, victime importante în cadrul acestui conflict și credem că trebuie ascultate. De asemenea, în legătură cu acest proces, um, un element din rezoluția noastră și ceea ce spunea și dumneavoastră e important uh, să um, nu stăm cu brațele încrucișate și vreau să vă întreb uh, dacă uh, semnătura ELN ar putea fi inclusă în aceste acorduri și dacă guvernul s-a gândit la posibilitatea de a extinde acest proces de pace. Și o ultimă întrebare, domnule Haramidia, în ceea ce privește uh, strămutații intern. În negocierile de la Havana s-a spus că se va acorda prioritate uh, celor care au fost strămutați intern pentru a-și avea din nou acces la terenurile pierdute. Este un lucru foarte bun și suntem îngrijorați în legătură cu legislația 223 în ceea ce privește zonele de interes social și dezvoltarea teritorială, pentru că acestea ar putea avea de-a face cu acumularea ilegală de terenuri în anumite regiuni și vreau să vă întreb cum se va rezolva această chestiune a strămutaților intern, care mi se pare foarte importantă. Mulțumesc! Aș dori să-i dau cuvântul domnului Agustin Diaz de Mera, pentru că PP-ul nu a luat încă cuvântul în această rundă. Pentru o intervenție scurtă, dacă sunteți de acord, domnul de Mera. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să mulțumesc uh, domnului Haramilio prezența sa aici uh, la Parlamentul European. În al doilea rând, aș vrea să îl felicit pe președintele Santos, pentru că președintele Santos și-a asumat multe riscuri și cred că merită să încheie cu succes acest proces de pace. Aș avea și câteva reflexii de făcut, domnule Haramelio, și aștept uh, feedback-ul dumneavoastră față de comentariile pe care le voi face. Eu am urmărit cu foarte mare interes ce s-a întâmplat uh, la Curtea Penală Internațională în ceea ce privește justiția specială pentru pace și justiția de tranziție. De asemenea, am urmărit cu foarte mare atenție și interes poziția uh, CPI și uh, poziția uh, viceprocurorului Stewart și a procurorului Eduardo Montealegre, colombian, în dezbaterea care a fost organizată la Bogota în mai 2015 de către ziarul El Tiempo. Și aș vrea să vă reamintesc ceea ce mă îngrijorează cel mai tare pe mine, pentru că procurorul Stewart spunea că statele au putere de discreție pentru a elabora modele de justiție de tranziție, însă principalii responsabili trebuie până la urmă urmăriți și pedepsiți. Și adăuga la acestea că statele au autonomie pentru a implementa sancțiuni alternative penale pentru a putea pedepsi. Iată deci care este poziția oficială a curții. Să vedem însă ce avea de spus uh, procurorul columbian, domnul Montero. Dânsul spunea că nu e nevoie de sancțiuni privative de libertate. Care este reacția dumneavoastră, domnule Haramilio? Și încă un ultim punct, legea de uh, amnistiere va fi adoptată într-un senat în care să fie reprezentată și FARC sau nu? Mulțumesc și acum ultimul vorbitor din partea ALDE, domnul José Ignacio Fadiem. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Haramilio, vă mulțumesc foarte mult pentru munca dumneavoastră și aș avea o întrebare de făcut. După ratificarea dialogului de pace, uh, președintele Santos a arătat că uh, FARC va renunța la arme și uh, cel mai târziu va fi cu două luni înainte de semnarea acordului final. E clar că în Columbia acum Farcul nu mai deține arme, însă, ținând cont de faptul că există 7.000 de luptători prezenți uh, pe teritoriul național, aș vrea să vă întreb cum puteți uh, ajunge până la toate aceste forțe um, care nu mai au acces la arme. Mulțumesc! Domnule Haramiliu, dacă doriți să interveniți în urma acestei dezbateri, vă rog. Vă mulțumesc. Într-adevăr, au fost întrebări foarte interesante și îmi cer scuze dinainte dacă nu pot să-mi amintesc numele tuturor celor care au intervenit. Am să încerc să intervin foarte rapid și să răspund cu precizie la întrebările dumneavoastră. În primul rând, întrebarea în legătură cu justiție, impunitate și participare politică. Acesta este un element central în procesul de pace. Aveți absolută dreptate atunci când spuneți că în cadrul acestui acord am reușit să ne asigurăm că nu există impunitate. Însă dumneavoastră ați semnalat și alte două aspecte. În primul rând, E pentru prima oară într-un proces de pace în care o forță de gherilă este de acord să fie supuse unor instanțe unde se uh, judecă crimele internaționale. Important ca acest punct să fie îndeplinit, însă mai mult decât atât, combinarea acestor mecanisme, așa cum am spus-o mai devreme, judiciare și extrajudiciare, suntem convinși că acest uh, mix de mecanisme va aduce satisfacție maximă victimelor atunci uh, întrebarea care a fost pusă cu foarte mare inteligență este cum combinăm acest aspect uh, cu participarea la nivel politic, pentru că aceasta este absolut necesară pentru a facilita tranziția și pentru a asigura succes, succesul uh, pentru acest proces de pace. Într-adevăr, trebuie să fim foarte atenți la aceste elemente, pentru că fără o tranziție politică nu va fi posibilă pacea. Însă, pe de altă parte, sancțiunile care vor apărea în urma acestei jurisdicții trebuie să aibă un conținut real și să fie credibile. Și voi reveni la acest punct un pic mai târziu. Pot să spun că este o temă asupra care lucrăm pentru a găsi echilibrul adecvat între toate elementele, asigura că se îndeplinesc sancțiunile și există și o participare politică. Prietenul nostru, domnul Howard, ne-a pus o întrebare în legătură cu situația politică din Columbia. Știm că noi avem o democrație viguroasă, că există multe dezbateri și că există o anumită polarizare politică, însă cred că aceasta este din ce mai în ce mai mică în ultima vreme. Dumneavoastră ați văzut care sunt reacțiile din Columbia, de exemplu față de rezoluția Consiliului de Securitate, pentru că aproape că nu mai există divergențe de opinii față de această rezoluție. Deci, pe măsură ce ne apropiem, așa cum ne dorim cu toții, de sfârșitul conflictului, guvernul nu vrea să spună cu aceasta că trebuie să avem o voce unanimă, deci că nu trebuie să existe niciun fel de divergență de opinii. Uh, bineînțeles că orice fel de dezbatere e binevenită, însă în general am senzația că uh, această polarizare pe care am văzut-o în ultimii ani uh, este în scădere. Întrebarea referitoare la garanțiile de securitate și ce ar putea face Uniunea Europeană și în special Parlamentul European. Cred că ați putea face mai multe lucruri. În primul rând, provocările cu care ne confruntăm față de aceste uh, grupuri criminale pe care le-ați menționat aici sunt uh, provocări, în primul rând, pentru justiție, pentru că e vorba aici de uh, organizații criminale de crimă organizată. Deci tot ce se poate face în lupta împotriva criminalității organizate în mai multe țări din Europa, unde au existat fenomene asemănătoare, în special în Italia, uh, parțial și în Spania, toate aceste experiențe europene de luptă împotriva criminalității organizate vor fi foarte utile și pentru noi. Pe de altă parte, securitatea, din punctul nostru de vedere, nu depinde doar de uh, dezactivarea acestor organizații și de stabilirea unor scheme de securitate, ci și de garanțiile politice oferite. Și cred că procesul politic care vine în paralel, în special cel din Columbia, va aduce și va spori acest climat de securitate. Următoarea întrebare începea reamintind rolul Cubei și aș vrea să subliniez aici rolul esențial pe care uh, l-a jucat uh, Cuba, profesionalismul de care a dat dovadă și resursele extrem de mari pe care le-a pus la dispoziția noastră, asta că nu dispuneau de prea multe resurse, așa că suntem uh, foarte mulțumiți, așa cum mulțumim de asemenea și Norvegiei pentru acest ajutor. Și întrebarea se referea la dezarmarea forțelor FARC, ținând cont de prezența narcotraficanților în Columbia în special. Iată ce aș avea eu de spus. Noi am văzut că liderii FARC au o putere de influență extrem de ridicată față de uh, subordonaților. Încă de anul trecut, când a existat o încetare a focului unilaterală, deci încă din luna mai, am constatat că ordinele date de sus erau cu adevărat îndeplinite. Eu am încredere în capacitatea FARC, în calitate de organizație militară, de a da dovadă de disciplină, însă suntem conștienți și de riscurile uh, existente. existat o altă întrebare în legătură cu problema uh, grupărilor criminale și faptul că numărul asasinatelor în 2015 era foarte ridicat. Iată ce vreau să vă spun. Uh, asasinatele acum în Columbia se află la nivelul cel mai scăzut în ultimii 36 de ani. Ne aflăm practic la nivelul la care ne aflam înainte de a începe cu uh, violențele din cauza narcotraficului și acestui conflict. E adevărat că au existat anumite amenințări uh, pentru cei care își cerau terenurile înapoi, Există uh, divergență în ceea ce privește numărul de cazuri, însă oricum e sigur că noi analizăm cu atenție această problemă și, pe de altă parte, n-ar fi bine să facem legătura între uh, grupările paramilitare din anii 90 uh, și 2000 cu aceste noi grupări de acum. Pentru că nu este vorba aici de o uh, nouă, ci e vorba de un fenomen delictiv care este prezent pe întreg teritoriul și care are foarte multe relații cu multe grupări, chiar și în cadrul FARC, însă ne dăm seama că e o amenințare foarte serioasă pe teritoriul nostru și ne gândim la mai multe măsuri posibile pentru a putea dezactiva aceste grupări. De altfel, măsurile au fost implementate cu succes până acum de către forțele de poliție. Ieri am participat la o întâlnire cu Procuratura Națională, mâine avem o altă întâlnire pe această temă și oricum am primit întotdeauna și susținerea și ajutorul europenilor pe această temă ne-ați întrebat de asemenea în legătură cu participarea societății civile. Noi, pentru fiecare punct al acordului, am cerut Națiunilor Unite și Universității Naționale, Universității Publice uh, importante din Columbia, să organizeze uh, consultări publice consultări cu persoane care veneau de pe întreg teritoriul, uh, consultări în care au participat peste 1500 de persoane pe diverse teme, agricultură, teme politice, uh, atunci când uh, s-a discutat problema drogurilor, acest lucru s-a realizat chiar în regiunea afectată și multe dintre aceste consultări au fost făcute cu ajutorul Universității Publice și cu ajutorul Națiunilor Unite. Deci am uh, primit mesajele directe din partea societății civile și aceste elemente au fost incluse în negocierile de la Havana. Referitor mai concret la femei, vreau să vă reamintesc că noi am înființat o subcomisie de egalitate de gen pentru a ne asigura că toate acordurile noastre includ și această dimensiune de gen. Și foarte multe experte, marea majoritate femei, au fost invitate în acest cadru pentru a ne asigura că acordurile pe care le-am semnat uh, implementau și această dimensiune de gen. Oricum, uh, cred că niciodată eforturile noastre nu sunt suficiente pentru că principalul rol al femeii va fi acela de reconstrucție a păcii, așa cum se întâmplă peste tot în lume și știm foarte bine cât de important este rolul femeii în procesele de pace și tocmai asta ne așteptăm să facem și noi pe viitor. În ceea ce privește ELN, după cum știți, guvernul menține un proces confidențial, să zicem așa, deși vă poate părea paradoxal acest termen, și sperăm să încheiem această fază confidențială pentru a trece la una publică, așa cum s-a întâmplat și cu FARC. Iar referitor la strămutații intern, aș vrea să vă spun că, în primul rând, există o grijorare în legătură cu terenurile acestora și atunci când am avut uh, negocierile la Havana, ne-am gândit la posibilitatea implementării unui nou cadastru în regiunile rurale din Columbia, tocmai pentru a putea proteja titlurile de proprietate. Și această măsură cred că este esențială pentru a asigura drepturile uh, strămutaților și asta dincolo de uh, politica de restituire a terenurilor acaparate în timpul conflictului care este promovată de guvern. Cred că este importantă această măsură referitoare la cadastru, pentru că știu că de, destule țări europene ne-au oferit ajutorul de altfel pe această temă și eu cred că este o temă care va da rezultate bune. În același sens, la Havana am ajuns la un acord în legătură cu returnarea strămutaților în acordul final, pentru că noi considerăm că dacă se, se schimbă condițiile de securitate, atunci putem avea un proces mult mai ambițios de returnare. S-au uh, făcut astfel de lucruri în Columbia, în special în Antiochia, dar acest lucru se poate face la o scară mult mai mare pe viitor. Și acum trec la ultimele două întrebări declarațiile făcute de cei doi procurori de la CPI în legătură cu responsabilitățile foștilor luptători. Eu am vorbit săptămâna trecută chiar la Haga și e adevărat ce spune domnul Stewart în ceea ce privește, privește poziția de tranziție, abordarea pe care am construit-o noi privilegiază, în primul rând, anchetarea cazurilor mai grave iar uh, procurorul nostru, domnul Montialegro, își exprima doar o părere personală, însă acordul de la Havana se referea la sancțiuni de uh, restrângere efectivă a libertății care să nu fie neapărat în închisoare, pentru că cred că niciun fel de forță de gherilă nu poate semna un acord pentru a ajunge la închisoare. Însă există o restrângere clară a drepturilor și a libertăților și un sistem de monitorizare. Un sistem care uh, trebuie uh, definit pe viitor. Ultima întrebare se referă la uh, luptătorii FARC și ce se va întâmpla cu aceștia. Vreau să vă mulțumesc pentru această întrebare, pentru că este o temă pe care o dezbatem chiar acum la Havana și trebuie să dăm dovadă uh, de creativitate. Noi avem foarte multă experiență în ceea ce privește cooperarea, avem chiar și o agenție competentă care a lucrat pe această temă Agenția Colombiană de Reintegrare, iar în cazul FARC trebuie să ne gândim la uh, scheme inovatoare care să aibă un caracter de natură colectivă și să asigure securitatea acestor persoane în procesul de reintegrare. Și aici închei și vă mulțumesc tuturor pentru interesul și pentru răbdarea de care ați dat dovadă. Cred că aici avem un domeniu de acțiune foarte important și de cooperare cu UE, nu doar pentru a susține proiecte de natură tehnică, așa cum s-a întâmplat și sper să se întâmple și pe viitor pentru victime, ci mai mult decât atât susținând procesul de integrare teritorială și dezvoltare rurală și procesul de tranziție politică de la o mișcare revoluționară armată la o grupare politică. Este un domeniu în care multe țări europene pot face foarte multe pentru că sunt țări cu experiență bogată în ceea ce privește crearea de noi partide, de exemplu, educația în domeniul valorilor democratice și așa mai departe. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru atenție și sper ca într-un viitor apropiat să putem vorbi direct și nu așa prin videoconferință cu ajutorul internetului, însă salut interesul de care dă dovadă Parlamentul European. Așa cum ați spus mulți dintre dumneavoastră, vreau să subliniez și eu caracterul inedit al acestei rezoluții parlamentare care a fost adoptată și sper să beneficiem de susținerea dumneavoastră în următoarea fază de implementare. După cum spuneam, este faza cea mai importantă pentru procesul de construcție a păcii. Mulțumesc! Mulțumesc mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați acordat astăzi timpul dumneavoastră, pentru că ne-ați dat șansa să discutăm și uh, vă urez toate bune, toate cele bune în continuarea procesului de pace prin care trece țara dumneavoastră, de care suntem foarte apropiați. Mulțumesc mult încă o dată. Trecem acum la uh, discuția cu domnul Marques reprezentantul FARC la negocieri și vreau să vă rog să începeți cu o scurtă introducere. Domnule Marquez, aveți cuvântul. Can you hear us?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 colleagues, uh, what I would like to do, I will... Dragi colegi, aș vrea să-l rog pe domnul Gilmer să-și țină acum uh, intervenția și după aceea când întrerupem discuția cu el să îl uh, implicăm pe domnul Marquez când va fi posibilă legătura. Cred că este cel mai uh, potrivit mod de a rezolva situația aceasta. Domnule Gilmer, sunteți un vechi și bun prieten al comisiei noastre, ați fost ministru de externe în uh, Irlanda. Mulțumesc pentru că ați venit și vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur, Elmar, să mă aflu alături de dumneavoastră și colegii dumneavoastră pentru a discuta în această dimineață despre procesul de pace din Columbia. Înainte de toate, aș dori să mulțumesc Comisiei FED pentru organizarea acestei audieri și aș dori să-mi exprim aprecierea față de Parlamentul European pentru rezoluția adoptată săptămâna trecută pe tema Columbiei. Vreau să îi salut pe raportorii din Parlament pentru munca depusă și pentru organizarea acestei reuniuni. Eu am fost numit de înalta reprezentantă Federica Mogherini ca reprezentant special la procesul de pace din Columbia, începând de la 1 noiembrie anul trecut. Mandatul meu implică promovarea susținerii europene pentru uh, finalizarea procesului de pace și coordonarea asistenței oferite de întreaga Uniune Europeană, de instituții și de statele membre. În această funcție colaborez cu Serviciul European de Acțiune Externă. De când am fost numit, am fost de două ori în Columbia. În primul rând, prima dată, după ce am fost numit în noiembrie, m-am întâlnit cu președintele Santos, am, care a salutat sprijinul oferit de Uniunea Europeană pentru procesul de pace și pentru implementarea acestuia. Am fost din nou în Columbia săptămâna trecută și vă voi vorbi imediat despre această vizită peste câteva minute. În plus, am însoțit-o pe înalta reprezentantă la reuniunile cu președintele Santos și cu ministrul de externe, atunci când aceștia au venit la Bruxelles în noiembrie și decembrie anul trecut. De asemenea, am avut reuniuni separate aici și la Havana cu uh, reprezentanți ai uh, guvernului. Înainte să merg în um, Columbia săptămâna trecută, am fost în Havana atunci când a început ceea ce se speră că va fi ultima fază a negocierilor de pace, runda finală de negocieri între părți. Uniunea Europeană nu este implicată în negocieri, nu joacă un rol în procesul de pace în sine, este un proces columbian dar ca să ne putem pregăti adecvat, ca să susținem implementarea, cred că este necesar să merg la Havana și să mă întâlnesc cu toate părțile implicate pentru a discuta chestiunile legate de implementare. La Havana m-am întâlnit cu ambele părți implicate în negocieri, inclusiv cu domnul Haramilo și cu domnul Marquez, pe care sperăm să îl putem auzi în curând. De asemenea, m-am întâlnit cu uh, reprezentanții uh, Norvegiei, cu trimisul uh, ONU și cu ministrul de externe. Toate părțile m-au uh, informat că au revenit la Havana și că intenționează să rămână acolo până când se va ajunge la un acord. Negocierile în această fază de încheiere a conflictului vor fi dificile sunt multe probleme care trebuie rezolvate. Domnul Haramio s-a referit la unele dintre uh, acestea, dar mi se pare că ambele părți uh, implicate în negociere sunt hotărâte să termine treaba. Eu am uh, plecat din uh, Columbia foarte optimist în ceea ce privește încheierea negocierilor între guvern și FARC. Și um, acest optimism a fost consolidat în următoarea zi când ambele părți au dorit să ceară Consiliului de Securitate al ONU o rezoluție privind o misiune de monitorizare pentru Columbia și, după cum știți, Consiliul de Securitate a fost de acord. În, a decis în săptămâna care a trecut să adopte această rezoluție. Atât la La Havana și în Columbia, cuvintele folosite cel mai adesea în legătură cu procesul de pace sunt punere în aplicare. Și uh, aici intervine rolul principal al Uniunii Europene și anume să susțină punerea în aplicare a procesului. La ultima mea vizită în Columbia m-am întâlnit uh, cu domnul Pardo, ministrul apărării, cu procurorul general care a criticat acordul și mai ales elementele legate de justiția de tranziție, cu reprezentanții ai victimelor, cu reprezentanții ai societății civile, cu membrii ai Parlamentului și reprezentanții presei. Am discutat cu ministrul Pardo despre cum ar putea contribui Uniunea Europeană la implementare. Domnul Pardo a stabilit 18 puncte prioritare pentru o implementare timpurie atunci când se va încheia acordul. Se desfășoară discuții între delegația Uniunii Europene la Bogota și um, departamentul domnului Pardos, Pardo în um, legătură cu aceste 18 priorități pentru a vedea la care dintre ele uh, va putea contribui Uniunea Europeană. Printre lucrurile care se discută, și eu sper ca Uniunea Europeană să poată să uh, ofere ajutor, printre aceste lucruri deci se află de minarea din Columbia. Guvernul susține inițiative în care reprezentanții ai FARC și ai guvernului să coopereze pentru a identifica locația minelor de teren. În Columbia, deminarea va fi uh, o mare provocare. Columbia este pe locul 2 în lume ca număr de mine, de terenuri minate, pe locul 2 după Afganistan. Multe din mine sunt artizanale. Sunt făcute din cutii de conserve în mecanisme destul de uh, Uh, sim simple, dar greu de dezamorsat și cred că aici uh, Uniunea Europeană va reuși să-și ofere sprijinul și uh, va face acest lucru imediat după încheierea acordului. Cât am fost în Columbia, am profitat de ocazie pentru a vedea pe teren unele dintre proiectele existente finanțate de Uniunea Europeană. Uniunea Europeană, atât prin instituțiile sale, cât și prin statele membre, uh, este de mult asociată și susține de mult Columbia. Și uh, s-au făcut multe lucruri bune până acum. Printre proiectele pe care le-am vizitat uh, se numără un proiect de dezvoltare rurală din uh, Valea La Paz, un proiect finanțat chiar de Parlamentul European. Este o zonă care a fost controlată de FAC până prin 2008 o zonă folosită acum productiv de mici agricultori care cultivă legume și le uh, vând supermarketurilor din orașul apropiat. Lucrăm la crearea unui fond fiduciar pentru Columbia, care va fi important în munca noastră, în susținerea implementării procesului de pace. Sper ca toate statele membre să poată participa la acest proces care va arăta concret că Uniunea Europeană sprijină acest proces de pace. Intenționez să mai uh, desfășor niște vizite în Columbia în următoarele luni pentru a-mi îndeplini mandatul și pe lângă întâlnirile cu reprezentanții ai guvernului, intenționez să mă întâlnesc cu reprezentanții ai opoziției, cu membrii ai Parlamentului, reprezentanții ai societății civile, și ca de fiecare dată să mă întâlnesc cu șefii misiunilor Uniunii Europene și cu cei care lucrează pe teren la proiecte uh, de implementare a procesului de pace. În munca mea, în discuțiile mele, mă voi uh, referi și la domeniile de dezvoltare economică și la drepturile omului. E o perioadă foarte importantă pentru Columbia după 50 de ani de conflict, care a fost unul dintre cele mai sângeroase conflicte din lume, unde peste 20.000 de persoane și-au pierdut viața și 6 milioane de persoane au fost strămutate, Columbia se află la porțile păcii. Uniunea Europeană și statele membre susține Colum susțin Columbia de multe zeci de ani. Membrii din Parlamentul European și din Parlamentele Naționale, împreună cu multe ONG-uri europene, Țin foarte mult la Columbia, urmăresc de ani de zile situația de acolo, susțin procesul de pace, susțin uh, argumentele pentru pace și drepturile omului la fața locului. În acest moment, Columbia poate să ajungă la un uh, acord de pace durabil și tot acum Uniunea Europeană poate să-i susțină implementarea în mod concret. Va fi dificil, mai sunt obstacole multe de depășit, obstacole dificile, inclusiv uh, încheierea fazei acesteia de negocieri și, de asemenea, vor fi și obstacole în uh, punerea în aplicare a acordului în sine. Ca analiză finală, acesta este un proces și un proiect columbian și doar poporul columbian poate să uh, facă ca această pace să funcționeze. Dar știu din experiență, știu din țara mea, din Irlanda, că este extrem de important sprijinul internațional în punerea în aplicare a acordului de pace este vital pentru susținerea procesului de pace. Acum, Columbia are nevoie de sprijinul uh, Europei și al Uniunii Europene. Toți cei cu care m-am întâlnit în Columbia susțin sprijinul oferit uh, acum de Uniunea Europeană Columbiei, salută interesul nostru, interesul Parlamentului European pentru procesul de pace din Columbia și pune mare preț pe uh, sprijinul oferit de Uniunea Europeană și de statele membre pentru această fază critică a procesului. Avem de jucat un rol important, mai ales Parlamentul European a jucat un rol foarte important în uh, legătură cu acest proces de pace. După cum ați spus, domnule președinte, sunt un prieten vechi al Comisiei dumneavoastră, mai ales al Parlamentului European în general, și de aceea aștept cu nerăbdare colaborarea cu comisia dumneavoastră, cu grupurile politice, cu grupurile care se ocupă de acest proces de pace și cu membrii individuali din Parlament care sunt interesați de acest subiect. Acum putem oferi un sprijin foarte concret Columbiei. Este un moment când sunt atât de multe conflicte în lume și e clar că e un moment de speranță nu doar pentru poporul din Columbia și pentru cei din regiune, ci pentru noi toți și cred că trebuie să îl apreciem. Mulțumesc! Thank you very much, uh, Iman. Mulțumesc foarte mult uh, pentru că ai explicat situația, Iman. Vom discuta mai târziu, dar acum avem... Uh, legătura pe Skype cu domnul Marquez și doresc să-i dau imediat cuvântul înainte să-l pierdem din nou. Marquez. Domnul Marquez, aveți cuvântul. You have a floor. Please start. Señoras y señores, desde La Habana, Cuba, la delegación de paz de la FAREP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 în mod complementar, în acest context se uh, consolidează acorduri de eliminare a tuturor explozibililor și măsuri imediate de căutare a persoanelor dispărute cu ocazia conflictului. Procuratura colombiană arată că ar fi vorba de peste 60.000 de persoane. Se pregătesc de asemenea acțiuni pentru a implementa acest proces. Un alt pas important a fost dat pe 25 ianuarie, când, la solicitarea părților, Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite a adoptat cu unanimitate și în foarte scurt timp rezoluția 2261 din 2016, o rezoluție în legătură cu misiunea politică specială în care participă observatori din uh, comunitatea statelor uh, din America Latină și Caraibe, CELAC și acțiuni de monitorizare pentru acest proces de încetare a focului unilateral. Această misiune verifică și procesul de dezarmare atunci când se va ajunge la un acord. Sistemul integral de adevăr și justiție, reparație și nerepetare reunește toate elementele existente în dreptul internațional, definite ca drepturi inalienabile ale victimelor și pentru a pune capăt în același timp impunității. Sistemul este alcătuit din Comisia de Definire a Adevărului, a Conviețuirii și Nerepetării. Unitatea specială pentru căutarea persoanelor dispărute în acest context al conflictului armat, jurisdicția specială pentru pace și acordurile de reparație integrală și garantarea nerepetării. Acordul care a generat cele mai multe așteptări a fost cel referitor la jurisdicția specială pentru procesul de pace, pentru că este vorba aici de crearea unei jurisdicții care va face cunoscute responsabilitățile rezultate în urma acestui lung conflict armat și va contribui la consolidarea irreversibilă a păcii ca un drept sinteza tuturor drepturilor fundamentale, pentru că e clar că fără o astfel de pace consolidată, nu este posibil să ne bucurăm pe deplin de drepturile omului. Jurisdicția specială face ca dreptul la adevăr să fie principalul element al acestui sistem. Jurisdicția specială creează și un model de găsire a justiției în mod excepțional și alternativ. Principalul obiectiv este acela de a cunoaște adevărul în legătură cu cele întâmplate, astfel încât niciodată să nu se mai repete ororile trecutului. Recunoașterea responsabilității implică în același timp și o reconciliere cu victimele. Is he back? Well, okay, if you can start. No. Excúsennos. Yeah. Please start again. Or continue, to continue, please. Good. Rog să continuați de unde rămăseseți. Îmi pare rău, dar uh, sunt probleme tehnice aici. După cum uh, v-am spus, uh, se acordă prioritate uh, sancțiunilor pentru responsabilitățile personale, astfel încât să se garanteze o reparație economică și socială pentru colectivul victimelor. Toate acestea vor fi un pas important înainte pentru a pune capăt impunității și a neîndeplinirii acordurilor de pace. Jurisdicția conține astfel de uh, sancțiuni de reintegrare și um, financiare și restrictive de libertate de până la 20 de ani cu toate garanțiile uh, procedurale necesare. Pentru prima oară, într-un acord de pace în Columbia, se cer responsabilități și din partea civililor a politicienilor, oamenilor de afaceri, a tuturor celor care au avut o contribuție activă în cadrul conflictului, chiar dacă nu purtau uniformă sau nu erau înarmați. FARC își exprimă satisfacția pentru că am stimulat un sistem de justiție care dorește să pună capăt definitiv impunității în Columbia și care permite să se ceară responsabilități tuturor celor care au participat la război și care au făcut din război o sursă de îmbogățire și nu și-au asumat niciodată niciun fel de responsabilitate, nici la nivel politic, nici juridic, pentru acțiunile lor. Cauzele care au originat conflictul nu trebuie să se mai repete niciodată, astfel încât acordul de pace să nu fie doar o paranteză în istoria noastră dramatică, ci un început durabil al unei perioade de reconciliere și prosperitate. După eșuarea procesului de pace în anii 80, proces care a dus la exterminarea peste 5.000 de persoane din uh, gruparea Union Democratică. Astfel de um, elemente sunt de neacceptat pe viitor. Tocmai de aceea trebuie să reformăm doctrina de securitate a statului și să ne asumăm un nou model de securitate care să pună capăt ideologiei dușmanului intern și a sistemului paramilitar. Uniunea Europeană a anunțat înființarea unui fond fiduciar pentru a susține pacea în Columbia. Salutăm această inițiativă și mulțumim pentru această dovadă de solidaritate. Pacea în Columbia așteaptă foarte multe din partea Uniunii Europene. Din punctul nostru de vedere, pentru un adevărat proces de pace, trebuie eliminată organizația FARC din lista organizațiilor teroriste cu aceeași rapiditate cu care am fost incluși în ea. Aceasta ar înlătura un obstacol foarte mare în calea normalizării vieții politice în Columbia și ar garanta procesul de reintegrare în viața civilă a foștilor um, luptători. Mergem pe acest drum al păcii cu o puternică susținere internațională și suntem convinși că vom atinge acest obiectiv al păcii, obiectivul final, pacea cu toți și pentru toți columbienii. Anul 2016 va fi anul păcii în Columbia. Mulțumesc! Herzlichen Dank für Ihre Darlegung. Mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Ajungem la runda de întrebări. <clears throat> dată fiind și dificultățile tehnice și timpul pe care îl avem la dispoziție sau pe care nu-l mai avem, de fapt, vă rog așadar să fiți succinți. Mai trebuie să vorbim și cu domnul Gilman și mai avem o altă prezentare. Domnul Freund din partea SND. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnului Marchez pentru că s-a trezit atât de devreme. În primul rând, felicitări pentru pașii pe care i-ați întreprins. Iată că pacea se întrevede în sfârșit. În cadrul cercetărilor mele pentru schimbul de discuții de astăzi, am ajuns la un articol din New York Times care spune în Columbia dubii noi din cauza violenței recente. E de fapt din 1987. În urmă cu trei ani fusese convenit un acord de încetare a focului, dar după cum știm n-a durat prea mult. Membrii politice dumneavoastră politice au fost asasinați, guvernul susținând că rebelii i-ar fi uh, înarmat și folosit. Acum, după 30 de ani, ați ajuns cu toții la concluzia că ajunge decizia pe care o lăudăm. <clears throat> ați realizat că s-a scurs prea mult sânge, prea multe vieți au fost distruse. Acestea fiind spuse, iată întrebările mele. Care credeți că sunt riscurile la un uh, proces de succes. Ce rol politic vedeți pentru grupul dumneavoastră în era de după acel acord? Am urmărit cu optimism ceea ce s-a spus despre justiția, de tranziție și despre victime. Ne puteți spune cum vă veți asigura că victimele își vor simți garantate drepturile? și dacă acordul de uh, încheiere a producției de coca conform reformei solurilor va duce fermierilor uh, suficiente mijloace pentru a se autosusține. Mulțumesc! Doamna Bilbao Barandica. Doamna Bilbao Barandica. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Marques pentru prezența dumneavoastră. Aș vrea să vă spun, în primul rând, că suntem mulțumiți. Mulțumiți pentru că, în sfârșit, Columbia se îndreaptă spre pace și ne dorim să încheieți uh, acest proces uh, cât mai bine cu putință. Este un lucru care mă interesează și care nu se dezbate frecvent, dar un lucru pe care l-am constatat în toate aceste negocieri. Vreau să vă întreb care au fost principalele dificultăți cu care v-ați confruntat pentru a vă putea așeza la masa negocierilor. Și după ce veți ajunge la un acord, sperăm să se întâmple acest lucru în următoarele luni, Vă întreb uh, care credeți că sunt problemele cu care vă veți, uh, vă veți confrunta în organizația dumneavoastră, pentru că știm că este foarte greu să ajungi la un acord uh, de pace, dar este și mai greu pentru organizații ca dumneavoastră să aveți o poziție foarte clară și toată lumea să respecte aceiași parametri, în special referitor la participarea politică cum veți participa și vreau să vă întreb dacă vă gândiți la posibilitatea formării unui partid politic și dacă veți avea o singură atitudine politică. Și o ultimă întrebare, care este rolul pe care ar trebui să-l aveți dumneavoastră în procesul de reconciliere națională și în recunoașterea uh, tuturor grozăviilor care s-au întâmplat și a problemelor victimelor. Mulțumesc! Doamna Lunacek, mulțumesc uh, foarte mult pentru participarea la această audiere. Eu am vizitat Columbia pentru prima oară în urmă cu 30 de ani și de atunci uh, încoace am urmărit îndeaproape acest proces. Sper, entonces serious problem because we invited Avem probleme pentru că l-am invitat să se ducă la delegația UE din Havana, pentru că acolo am fi avut o comunicare mai sigură, dar dânsul nu a acceptat și iată, acum avem uh, astfel de probleme. To ask questions now to Mr. Gilmore așa că v-aș propune să adresați întrebările dumneavoastră domnului Gilmore. Ramon, te rog. Da, am o întrebare pentru domnul Gilmore. Vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru intervenția dumneavoastră și vreau să vă întreb dacă trimisul special ar putea organiza o vizită a Parlamentului European în Columbia în, uh, în campania dinaintea referendumului. Nu știu dacă putem negocia cu guvernul sau cu Parlamentul colombian să avem o vizită a forțelor politice de aici, de la Parlament, care sunt de acord cu procesul de pace, care doresc să-l susțină și înaintea referendumului din Columbia, cred că am putea face o astfel de delegație europeană a tuturor forțelor politice europene care sunt în favoarea păcii. Mulțumesc! Doamna Cec, voi începe din nou. Spuneam mai devreme că am vizitat Columbia pentru prima oară în urmă cu peste 30 de ani și de atunci am urmărit îndeaproape tot ce s-a întâmplat acolo și sunt foarte mulțumită că iată ne aflăm aici ascultând reprezentantul guvernului și reprezentantului mișcării FAR și de asemenea trimisul special al UE și că toată lumea este încrezătoare, optimistă și foarte hotărâtă toată lumea are încredere că în sfârșit uh, vom avea pace, un lucru esențial pentru poporul colombian. Dar aș avea și trei întrebări pentru dumneavoastră. Am vorbit și cu domnul Jaramillo și dumneavoastră ați menționat asasinatele din uh, perioada uh, Uniunii Populare. Dumneavoastră ați vorbit despre nevoia demilitarizării uh, grupărilor paramilitare. Vreau să vă întreb dacă credeți cu adevărat că nu se va repeta ce s-a întâmplat în urma cu 30 de ani și ce am putea face noi pentru a evita așa ceva. A doua întrebare. Știu că în rândul uh, grupării FARC există destule femei și în delegația pentru negocieri aveți de asemenea multe femei, pentru că participarea femeilor este importantă, fie că vin din partea FARC, a guvernului, din partea societății civile, altfel nu vom putea avea o pace durabilă. Un ultim punct. Există șase milioane de strămutați intern din cauza conflictului în Columbia. Cât de important este pentru dumneavoastră ca toate aceste persoane să se întoarcă la ele acasă și să-și recupereze terenurile pe care le-au pierdut? Mulțumesc! Heiligen. Mă bucur că femeile participă, dar să fie condiția unică pentru pace, femeie, cred că mergem un pic prea departe. Acum dăm cuvântul domnului Marques. mucho gusto. En cuanto al caso de la Unión Patriótica, se nos preguntan cuáles son los riesgos que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 cu apărarea aeriană. Calitatea transmisiunii audio este însă catastrofală, interpreții își cer scuze. Tiene una incidencia muy grande en el proceso de paz, en la finalización, eh, en la firma de un acuerdo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 una, una, una dejación de estos cultivos por eh, otro tipo de economía. Closed again or is it finished or no. it is finished? S-a încheiat uh, discursul, cred că da. Nu are rost să mai încercăm o dată. Domnul Coraro, care mai are ultima întrebare pentru domnul Gilmore. Mulțumesc. Îi mulțumesc, domnule Gilmore. <clears throat> mă alătur felicitărilor pentru acest proces de pace. Sperăm că va fi dus la bun sfârșit. Două întrebări concrete, așadar. acces la justiție. Cei care au încălcat dreptul omului trebuie pedepsiți. Iar pe 15 decembrie, unde s-a ajuns la acel acord, E important ca victimele și familiile lor să-și găsească împăcarea, chiar dacă nu e sigur cum se poate face acest lucru și cu ce mijloace se va garanta acest lucru. Și un alt punct, câteva dubii pe care le am cu privire la noua situație din Columbia. E vorba de traficul de droguri. Însă noi în Italia cunoaștem probleme similare, mai ales în sud, în Calabria, avem probleme cu mafia care e implicată și în traficul de narcotice cu Columbia. Acestea ar fi cele două întrebări din partea mea. Mulțumesc! Domnul Tenoch și Howitt, un minut fiecare, apoi domnul Gilmore și apoi încheiem sesiunea. Deja am depășit timpul. Un minut fiecare, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Gilmore țara dumneavoastră și a mea, Irlanda și Regatul Unit, am avut și noi un conflict din care credeam că nu se poate ieși în Irlanda de Nord. Și iată că a fost încheiat, încheiată pacea acolo. Și acolo au fost făcute asocieri între armata irlandeză, între IRA și FARC. O întrebare pe care n-a adresat-o nimeni. Care e costul total financiar pentru a implementa acele compensări și pentru a plăti pentru demobilizarea și dezarmarea FARC. Vor fi zeci de miliarde de dolari, mă închipui eu. Există vreo estimare din partea guvernului? Au idee de unde vor veni acești bani din fonduri uh, internaționale și din bugetul propriu sau de unde? Și e nevoie de fonduri mai ieri m-am întâlnit cu o delegație din Ciprul de Nord, comunitatea turcă de acolo, care au cerut 50 de miliarde 50 de miliarde pentru a soluționa problema cipriotă. Vă aveți încredere că, de fapt, acest întreg proces poate fi finanțat cum trebuie? Mulțumesc! Nu uit. Mulțumesc, domnule Gilmore, mulțumim pentru cooperare, suntem uh, gata să vă susținem. Mulțumim interpreților pentru răbdare. Iată, simbolismul acestei activități. Am auzit că această audiere a fost deja de mare succes. Două aspecte. Pe de o parte, implicarea societății civile, un element sensibil. Dumneavoastră, cum aveți de gând să implicați societatea civilă în activitatea dumneavoastră iar cât privește cele spuse de doamna Mogherini, vorbeam nu doar de implicarea guvernului, ci și de celelalte părți. Veți vizita și prizonierii politici și veți încerca să soluționați dificultățile pe termen scurt sau că aveți o soluție pe termen scurt, măcar mulțumesc. Vă rog. În primul rând, pe la întrebarea legată de grupurile politice din Parlament care au să aibă un schimb privire la delegația parlamentară care va vizita Columbia. Cred că ar merita, cred că ar fi foarte util. Există un dialog pe care partidele din aceleași grupuri politice le pot avea între ele. Uh, și asta duce la o mai bună înțelegere și dacă pot ajuta în facilitarea și încurajarea acestui dialog, o voi face cu mare bucurie. Eu vreau să mă întâlnesc, să am întâlniri continue cu uh, Parlamentul colombian. Știu și eu am fost parlamentar și știu că există o discuție pe care o pot avea parlamentarii între ei și astfel să capete o înțelegere mai bună a ceea ce se întâmplă și cred că de asemenea mai este important ca în întregul sistem politic să se înțeleagă și să se aprecieze susținerea din partea Uniunii Europene pentru acest proces de pace. Domnul Coreo, două întrebări accesul la justiție. Cum spunea și domnul Haramio, victimele s-au aflat în centrul acordului uh, care a fost anunțat pe 15 decembrie. Este foarte important. că este primul proces de pace unde victimele au fost implicate atât de central în discuții, dar și în nevoile lor și în nevoia ca pierderea lor să fie avută în vedere într-o asemenea etapă a procesului. <clears throat> Cât privește sistemul de vize și traficul de droguri, și cum știți, președintele Columbiei a semnat aici acordul de liberare de viză dar cât privește traficul de narcotice, o parte integrantă a acordului este să trateze acest comerț în Columbia, la sursă. Să caute ca cei care produc cocaină în acest mod să treacă la culturi alternative. Sigur, nu va fi simplu, <laughs> pentru că e una, o afacere foarte profitabilă. și a convinge oamenii să treacă la alt tip de agricultură va fi dificil. Și de aceea este unul, unul din motivele pentru care ne concentrăm noi din partea Uniunii Europene pe dezvoltare agricolă. Lucrăm cu comunități rurale și încercăm să ajutăm să facă această tranziție de la aceste culturi legale la o activitate legală. Așa cum am spus mai devreme în prezentarea mea, am vizitat un proiect, Baleumpaz, care lucrează activ tocmai în acest sens. Fondul Uniunii s-a tot vorbit de costuri, vor fi într-adevăr costuri mari. Se lucrează, am, lucrat, am uh, vorbit cu cei din partea guvernului, știu că se lucrează, se calculează care ar fi costurile totale. Bine, până nu se încheie acordul, nu se poate face un calcul final. Dar ce pot spune este că costul acestui acord va fi suportat în special de guvern și de cetățenii Columbiei. Sunt implicații uh, serioase aici pentru situația bugetară. Susținerea internațională va fi importantă, dar uh, finanțarea internațională, inclusiv din partea Uniunii Europene, va fi doar o mică parte din ce va fi necesar. Guvernanța acestui fond european va fi probabil un board strategic care va decide politica generală și apoi un board operațional bazat la Bogota care va trata, va, va stabili ce anume se va finanța. Va exista însă, deci, o imagine foarte clară asupra ceea ce va face fondul. Nu s-au luat încă decizii cu privire la cum va funcționa acest fond, să unul din domeniile mai largi este tocmai acesta al dezvoltării rurale. Nu cred că fondul va fi folosit în scopuri de compensare, cum ați uh, propus dumneavoastră sau ați întrebat. Problema societății civile, domnul Howard, ambele vizite m-am întâlnit cu reprezentanții societății civile. Am de gând să fac asta și în continuare. Vreau să lucrez împreună cu reprezentanți, m-am întâlnit cu tot felul de organizații din partea femeilor, din diferite alte părți ale victimelor, da, CCR care lucrează acolo în reintegrarea fostilor combatanți. Sper să mă întâlnesc și cu sindicatele, cu lideri religioși, cu oameni reprezentanți uh, ai societății civile, ca și ei să înțeleagă ce face Uniunea Europeană și să vedem care sunt nevoile lor. Nu avem de gând să vizitez închisori, dar voi ține cont de propunerea dumneavoastră. Voi discuta asta și cu delegația noastră din Bogota. Și ați întrebat când acest fond va fi pus la dispoziție. Ideea era ca fondul să fie creat să coincidă cu încheierea acordului. Deci se lucrează în acest sens și în acest sens vă, in, încura, vă rog să vă încurajați statele membre să contribuie E important ca statele membre să contribuie la acest fond. E o expresie reală a susținerii Europei pentru acest proces și va veni un moment la care va fi cu adevărat important. Și dacă e ultima ocazie să o fac, aș vrea să mulțumesc deja pentru susținerea pe care am primit-o din partea Serviciului de Acțiune Externă, domnul șef în special, care a condus, conduce Divizia Americilor, și să mulțumesc și din partea uh, și pentru susținerea primită la Bogota din partea delegației Uniunii Europene <clears throat> și la fel și la Havana. Mulțumim pentru contribuții. <clears throat> Sperăm că acest întreg exerciție va duce la bun sfârșit și că atunci vom putea dezvolta acordurile pe care Uniunea Europeană le are cu Columbia în interesul nostru al tuturor. Așteptăm acest lucru și urăm tuturor celor implicați mult succes și baftă în uh, lunile care vor urma. Că partea grea va fi cea de implementare după încheierea acordului. Totdeauna foarte dificil. Mulțumesc, domnului Howard pentru pregătirea acestei sesiuni. Discuția se încheie aici.